Consiliul a acordat foarte multă flexibilitate statelor membre în ceea ce privește uh, greutatea vehiculelor. Se vorbește despre 3 tone și jumătate. Va trebui să analizăm această posibilitate. Referitor la ceea ce ar trebui să facem în perioada următoare, bineînțeles că Știm cu toții că această legislație nu va fi una perfectă, dar avem nevoie de timp, trebuie să câștigăm timp tocmai pentru a face această schimbare de mentalitate. Trebuie să câștigăm și opinia publică de partea noastră tocmai pentru a introduce astfel de măsuri. Și în următorii ani ar trebui să analizăm mai multe elemente pentru a face o nouă modificare în anii următori. Ar trebui să ținem cont și de celelalte modalități de transport să vedem în ce măsură acestea ar putea fi incluse și ele în această categorie referitoare la costurile externe. Știu foarte bine că pentru unele grupuri politice nu suntem destul de ambițioși întotdeauna în această propunere, dar eu cred că cel mai important lucru este ca Parlamentul să poată susține un punct de vedere uh, un consens în cadrul negocierilor cu Consiliului. Și, de asemenea, vreau să am o anumită marjă de manevră tocmai pentru a negocia mai bine. Domnule președinte, aș vrea să cer uh, susținerea colegilor mei pentru acest pachet pe care l-am prezentat și v-aș cere de asemenea să nu prezentați prea multe amendamente. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Alcadraui. Cred că acesta este unul dintre rapoartele în care nu puteți mulțumi pe toată lumea. Cel mai important este să ajungem la o soluție echilibrată. Vom face acum o listă a celor care doresc uh, să intervină. Deocamdată avem... Mr. Zila, they're the shadows, and then I raportorii din umbră. Okay, Mr. De Grande, Pascual, Mr. Cancian. Ok. Mai dorește cineva? Domnul Fidanțe? Domnul Ra- doamna Rainer? Yeah, uh, Mr. Durant, Mr. Yeah, Mr. Lightfried, and Mr. Van Dalen. Is that it? Let me... Foarte bine, voi citi din nou lista. Nu, vă, nu veți interveni neapărat în ordinea de aici, pentru că depinde și de grupuri. Apart from the shadows, I've got Mr. Grosch, Mr. Rieke, Mr. De Grandes Pascal, Mr. Cancian, Mr. Lightfried, Mr. Van Dalen, Mr. Fidanza, Mrs. Rana, Mr. Duran, and Mr. Uh, Kutumansopoulos. <laughs> okay și în afară de aceștia raportorii din umbră, după cum spuneam. De acord? Mm, bineînțeles, voi ține cont de această observație care s-a făcut din sală fără microfon. Începem dezbaterea. Doamna Udencol, din partea PPE-ului. Patru minute pentru raportorii din umbră și trei minute pentru restul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea <coughs> să mulțumesc raportorului nostru pentru munca deosebită pe care a făcut-o. Înaintea acestui uh, schimb de opinii, dânsul a lucrat din greu, am cooperat foarte bine în ultimele săptămâni cu toții și am putea spune că am făcut foarte multe progrese. Acest lucru se reflectă de altfel foarte bine și în uh, expunerea de motive pe care am ascultat-o. În numele grupului PPE aș vrea să prezint cu claritate care sunt prioritățile noastre. În primul rând, acele, acea taxă de poluare Cred că Consiliul merge pe drumul cel bun, însă cred că ar trebui să clarificăm anumite elemente. Referitor acum la variațiile, mecanismele de variație a taxelor. Aici trebuie să se aplice acel principiu al neutralității. Și ar fi important să reușim să ne atingem obiectivul și anume ca vehiculele grele de marfă să nu circule în orele de vârf pe anumite drumuri. Referitor acum la proiectul de raport, bineînțeles că dezbaterea noastră cu Consiliul va continua în ceea ce privește procentele aplicate și uh, mecanismul de variație în funcție de ore, pentru că acest procent uh, de 75% împreună cu uh, criteriile pe care le-am menționat eu, vorbim aici de un procent foarte ridicat. Aceasta nu este o prioritate pentru noi. Un alt element important pentru grupul nostru este felul în care vor fi utilizate aceste fonduri. Cred că raportorul aici a semnalat o poziție foarte bună. Raportorul însă spune alb, Consiliul spune negru și așa cum spunea raportorul, până la urmă vom uh, ajunge probabil într-o zonă de culoare gri, dar sper să fie un gri, gri deschis și în felul acesta poziția Parlamentului să fie mai bine reflectată. Problema interoperabilității este de asemenea importantă pentru noi. Avem aici um, acte legislative foarte bune pe care l-am adoptat deja și, bineînțeles, cu toții am dori să circulăm uh, pe întreg teritoriul european utilizând o singură vinietă. Însă, la ora actuală, acest lucru nu este posibil. Avem nevoie deocamdată de șapte sau opt viniete diferite. Dar ar fi bine ca și Consiliul să-și stabilească poziția. Noi oricum dorim ca această legislație să se aplice. Alte câteva elemente importante pentru noi. Definiția culoarelor europene. Dumneavoastră ați prezentat uh, un amendament și cred că în negocierile cu Consiliul am uh, făcut pași în direcția cea bună. Ar fi important să facem acest lucru pe drumuri paralele. Referitor la renoirea parcului rutier, dumneavoastră ați făcut deja un comentariu în acest sens, am avut o uh, dezbatere pe larg la Consiliu, dumneavoastră susțineți punctul dumneavoastră de vedere, iar eu aș propune să menținem acel termen de patru ani pe care ni l-a propus Consiliul, însă vom vedea și ce se întâmplă în zonele de munte și acele categorii 0, 1, 2 și 3. Până la urmă va trebui să ajungem la un compromis cu Consiliul, pentru că există oarecare reticențe. De altfel, chiar în cadrul grupului nostru există divergențe de opinii, dar deocamdată cred că poziția raportorului este una bună și până la urmă acest lucru se va reflecta în compromisul pe care îl vom avea cu Consiliul. Cred că am uh, menționat aici punctele cele mai importante pentru noi, iar în ceea ce privește atitudinea președinției maghiare, cred că este una pozitivă și sper să reușim să avem rezultate bune într-un viitor apropiat. Vom prezenta și câteva amendamente, tocmai pentru ca diferențele de opinie care există aici în cadrul grupului să fie reflectate mai bine și dumneavoastră veți putea ține cont de ele. Mulțumesc, domnul Starks, din partea grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc lui Said pentru acest raport. Colegul nostru a menționat câteva aspecte pe care le cunoaștem cu toții. În primul rând avem un domeniu de aplicare, avem un punct de pornire și aș vrea să cerem Consiliului să formuleze un text care să limiteze emisiile cât mai mult posibil. În ceea ce privește mm, parcul auto, suntem pe calea cea bună. Vom vedea unde vom ajunge cu aceste variații ale taxelor 175%, 200%, au fost menționate aici mai multe cifre și cred că vom găsi o soluție și pentru asta și în ceea ce privește programul, orarele și cred că raportorul face o uh, propunere foarte bună în ceea ce privește alocarea fondurilor după părerea mea, este foarte bine. Statele membre trebuie să se implice pentru a reintroduce fonduri din taxe în îmbunătățirea situației la nivelul transporturilor. Dacă nu, înseamnă că nu suntem pe calea cea bună. Cum a spus și raportorul, este un punct esențial și mai ales în negocierile cu Consiliul. Există un punct asupra căruia aș vrea să atrag atenția. Nu trebuie să uităm că Asta este doar începutul unor discuții foarte importante și trebuie să stabilim niște principii noi, adică să vedem dacă se va face o externalizare a costurilor sau nu. Asta e o discuție de principiu, o primă discuție care va stabili bazele pentru alte acte legislative și pentru alte regimuri de transport. Prin urmare, un subiect foarte important. După părerea mea, este vorba de uh, un, o normă care va mai apărea în următorii ani și important este să stabilim aici bazele, să definim principiul. Asta e mai important decât să lucrăm acum pe toate detaliile. Și de aici amendamentul 26 și importanța clauzei de revizuire, clauza care trebuie să fie cât mai generoasă posibil, fiindcă e foarte important să se ia în considerare faptul că și discuțiile și situația vor evolua pe parcursul anilor care urmează. Și Consiliul are o abordare prea limitată, prea mioapă a lucrurilor. Eu cred că ar trebui să nu uităm că e vorba totuși de o abordare pe termen lung. Important este să definim în comisia noastră o poziție care să poată să fie susținută cu o majoritate cât mai mare posibilă și trebuie să solicităm raportorului să stabilească cât mai repede cu președinția cum vor continua lucrările pe viitor pe acest dosar. Până în prezent, eu zic că am reușit să ne conturăm foarte clar pozițiile și dacă și Consiliul vrea să facă ceva constructiv pe acest subiect, eu cred că se vor obține progrese. Însă riscul este că în Consiliu sunt oameni care nu vor să facă nimic, nici măcar să definească un principiu și dacă așa stau lucrurile, din punct de vedere politic, vorbim despre un pas în urmă. Bun, dar n-are rost să ne panicăm înainte de a începe, să ne definim poziția, să vedem ce se întâmplă în plenară și apoi vom vedea. Doamna Lichtenberger, acum pentru vers. Yeah, herzlichen Dank. Um... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dacă este să mă refer la imaginea amintită de colega Wortmann Kohl, în acest dosar nu ne-am îndreptat, din păcate, înspre gri deschis, înspre alb, ci, din păcate, înspre negru, deoarece acceptăm mai multe uh, emisii. Trebuie să ținem minte că în acest dosar discutăm lucruri legate de, de înnoirea parcului auto, de eficientizarea resurselor și așa mai departe, acest dosar va modifica lucrurile foarte puțin. De fapt, singurul lucru pe care îl vom obține, probabil, va fi pur și simplu doar recunoașterea principiului că există într-adevăr și costuri uh, externe și nimic mai mult. Problema este că principiile singure nu ne folosesc uh, la nimic și nu ne putem baza doar pe principii dacă dorim să protejăm mediul înconjurător. Cândva, la un moment dat, trebuie să începem să punem în aplicare aceste principii, pentru că dacă nu ne pierdem credibilitatea în fața populației. În ceea ce privește alocarea fondurilor, este o problemă principală. După părerea mea, însă, nu este lupta cea potrivită, deoarece uh, în uh, în orice uh, țară unde se, uh, se colectează venituri din uh, viniete, um, se întâmplă lucruri diferite cu aceste, cu aceste venituri. Deci dacă există mai multe venituri din aceste euroviniete, atunci acest lucru va fi reflectat și în bugetul țării respective. După părerea mea, este vorba până la urmă de un aspect cu valoare simbolică, mai puțin reală. După părerea mea, două puncte sunt uh, importante și unde putem ajunge la un rezultat. Pe de o parte, um, este vorba de aceste uh, taxe, de majorarea acestor taxe. Cred că aici se, se, se poate mișca foarte puțin. În ceea ce privește Euro 1 și Euro 3, în acest moment, uh, aceste categorii au un procent foarte mic. După părerea mea, ar trebui să includem și categoria Euro 4, pentru că astfel ar exista cel puțin un stimulant uh, un mic stimulant pentru a ne putea referi și la îmbunătățirea situației parcului auto. Aceasta ar fi propunerea minimă. Cel de-al doilea aspect important este formularea referi, uh, referitoare la cele 3,5 tone sau 12 uh, tone. Această formulare trebuie să fie cât mai precisă, pentru că dacă nu, uh, vom înrăutăți situația prin această propunere față de situația actuală. Și dacă, dacă ne referim la analizarea uh, poluării fonice doar în uh, decursul nopții, acest lucru este un lucru foarte fals, foarte greșit. ce poluarea fonică are loc uh, tot timpul. Deci această scădere a sistemului de multiplicare, după părerea mea, um, reprezintă o problemă. În ceea ce privește uh, amendamentele domnului El Cadraui, nu cred că sunt lucruri negative. Poate cu excepția uh, a locului uh, în care se uh, vorbește despre intrarea în vigoare, în vigoare, costurile exterioare și majorarea costurilor și câteva amendamente probabil că le voi susține, la câteva va fi vorba până la urmă de formularea exactă. Însă lipsește ambiția, după părerea mea, și eu mă întreb întotdeauna um, de ce PPE-ul își dorește slăbirea și mai mult acestei propuneri, deoarece astfel vom, vom ajunge cândva la formularea potrivit căreia există poate costuri externe și până la urmă poate ajungem în situația în care nu ne dorim să schimbăm nimic. Și aștept pur și simplu să văd dacă chiar vor fi puse în discuție aceste costuri externe. Și, din păcate, trebuie să spun că că doresc uh, succes tuturor celor care vor încerca să explice situația populației care trăiește în lungul acestor străzi uh, foarte, foarte uh, populate. Mulțumesc, domnul Sila, din partea ECR. Da, da, Vispirms es arī gribētu pievienoties tiem, kas Saidam par šo lielo darbu. Mulțumesc. Aș dori să mă alătur celor care l-au felicitat pe domnul El Cadraui pentru acest document foarte bun, foarte bine coordonat. Trebuie să fim de acord cu privirea la obiectivele noastre pentru Parlament în discuțiile cu Consiliul. Însă, documentul cred că duce lucrurile mai departe. Trebuie să găsim un compromis cu Consiliul avem o serie de propuneri cu privire la numărul maxim de ore, care trebuie să fie de 8, 8 ore, Consiliul spune 5. Trebuie să facem un pas înainte și să găsim o poziție comună între 5 și 8. Și în ceea ce privește aceste variații maxime, 175 sau 200 la sută, cum Consiliul spune 175, cred că ar trebui să facem un gest politic și să ajungem la un compromis cu Consiliul, pentru că apoi să ne axăm asupra altor puncte. Un punct care trebuie însă apărat foarte ferm de Parlament este cele spuse cu privire la acea uh, creștere a taxelor, la acel markup. În ceea ce privește renoirea parcului auto, ne-am gândit că poziția Consiliului ar fi mai bună. De exemplu, în diverse state membre există IMM-uri pe piață în acest domeniu și va fi foarte dificil pentru ele în următorii ani. Și nu cred că ar fi deloc ușor pentru cei care au o cotă mică de piață. Pe piața internă este nevoie de măsuri care să creeze și un cadru eficient pentru activitatea acestor companii. Și cred că putem lucra cu raportorul pentru a ajunge la niște soluții de compromis ideea că ideea că dacă se poluează mediul, trebuie să se plătească, principiul conform poluatorul plătește, sigur, este o idee foarte bună. Dar dacă taxa va fi prea mare, oamenii vor ajunge să nu mai conducă. Și există state în afara Uniunii Europene care nu vor fi acoperite oricum de aceste principii. Și poate se va evita conducerea pe parcursul zilei. Mulțumesc acum 3 uh, minute pentru următorii vorbitori, pentru a avea timp um, și pentru comisie. Deci, domnul Groș, 3 minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului și raportorilor din umbră care au uh, prestat o muncă foarte bună până acest moment și cred că toată lumea știe că PPE-ul um, PPE-ului va fi greu să ajungă la o poziție comună. Ne uh, confruntăm cu colegi care vin din țări în care se plătesc uh, taxe mari uh, și cu colegi care vin din uh, țări unde situația este diferită. Uh, Uh, și trebuie să recunoaștem că aceasta este realitatea. Din cauza aceasta, PP-ul va încerca să găsească un uh, drum de mijloc, nu doar uh, în interesul colegilor noștri, ci în interesul temei generale. Acesta a fost primul aspect. Al doilea aspect. Noi acceptăm principiul internalizării costurilor, însă dorim să atragem atenția că um, dorim ca această analizare să fie aplicată în toate sectoarele de transport, nu doar în sectorul um, camioanelor și tirurilor. Și, după părerea mea, cred că ar trebui să punem deja bazele pe viitor să, să discutăm despre, aceste, despre toate aceste sectoare pe viitor și când am discutat uh, problema vehiculelor, autoturismelor, am văzut cât de greu, cât de grea este această temă. Știm că astăzi este foarte greu să ajungem la o armonizare și internalizarea costurilor, vineta nu reprezintă obligație și noi am reușit uh, transformarea acestea într într-un lucru obligatoriu. Și Știm între timp că există mai mult de 160 de orașe în Europa care au introdus zone de emisii reduse cu asemenea uh, taxe de trecere. Deci nu există situații diferite de la cele 27 de, în cele 27 de state membre, ci în mai multe orașe chiar. Așadar, trebuie să ne uh, concentrăm și pe armonizarea în acest sector care va aduce o valoare adăugată. După părerea noastră, așadar, alocarea fondurilor este, o, este un lucru esențial, interoperabilitatea reprezintă un lucru central și apoi, uh, în, în uh, rest, va trebui să facem pașii uh, ținând seama și de poziția Consiliului. Uh, Um, în Consiliu, aproape 50% din uh, statele membre nu își doresc existența unei eurovinete. Așadar, trebuie să fim raționali și să ne dăm seama că vom putea obține uh, doar anumite rezultate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Leitri, trei minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori ca colegii mei să nu înțeleagă lucrurile pe care le spun drept o critică adusă muncii grele depuse de domnul raportor. Trebuie să spun că nu sunt mulțumit cu acest rezultat. Am fost uh, nemulțumit și de rezultatul după prima lectură. Domnul Groș uh, a spus deja că ne dorim uh, niște taxe minime pe anumite distanțe și acest lucru nu l-am uh, reușit. Nu am reușit ca la factorii externi să, să introducem și dioxidul de, de carbon. Cum putem să uh, explicăm cuiva că aceste vehicule care poluează cel mai mult, care emit cel mai mult dioxid de carbon, nu sunt uh, incluse în această, în această reglementare. Deci pe mine nu m-a mulțumit deloc forma textului în, din uh, urma primei lecturi. Nu pot să înțeleg de ce nu se poate combina o majorare a taxelor în anumite zone sensibile cu alte sisteme și nu pot să înțeleg de ce, în ceea ce privește poluarea uh, fonică, valorile au fost scăzute atât de mult. Și mai ales uh, și mai ales uh, în zonele montane, de exemplu, uh, se pune această problemă. Și îi dau dreptate domnului Groș poziția Consiliului este așa cum este și trebuie să încercăm să îmbunătățim această poziție. Și se pune acum întrebarea, uh, vom cere mult în cadrul acestor negocieri sau vom cere puțin? După părerea mea, cred că este bine să cerem cât mai mult când intrăm într-o negociere pentru a obține cât mai mult. De aceea, după părerea mea, Parlamentul și Comisia pentru Transport trebuie să își stabilească odată cererile foarte clar, fără să țină seama de poziția Consiliului și apoi să vedem care vor fi rezultatele negocierilor. Dacă pasul legat la costurile externe până la urmă nu se va dovedi a fi un pas adevărat, cred că nu ne putem declara mulțumiți și trebuie să spunem că este prea puțin și uh, aceasta este hotărârea pe care o să o am eu, cel puțin personal. Mulțumesc, domnule Lightfried. Doamna Duron, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului așa cum a spus și colega mea, și eu niște dificultăți. Există o alegere strategică de făcut. Dacă nu cumva plasăm ștacheta prea sus, integrând o serie de reducere ale textului, mai ales în ceea ce privește Cartea Albă, ca Parlament trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. Concret, S-a vorbit întâi despre realocarea în sectorul transportului. Da, este o idee bună, însă criteriile menționate aici nu mă mulțumesc deloc în ceea ce privește capacitatea statelor membre sau obligația pe care o vor avea de a obliga în uh, aspecte utile. De exemplu, la amendamentul 18 mă tem că ne vom găsi în fața unor reinvestiții care vor face ca statele membre să-și diminueze bugetul pentru transport, știind că au venituri pentru eurovinete și vor face investiții pe principiul business as usual, adică asta nu va ajuta deloc la internalizarea costurilor, ci și va reduce bugetele statelor membre. Poate ăsta e obiectivul, dar oricum nu ăsta e obiectivul eurovinetelor și a internalizării. Apoi, în ceea ce privește orele, orele de vârf, um, per ansamblu, uh, după toate aceste aspecte, rezultatul va fi că um, traficul va fi mai ieftin pentru toată lumea. Taxa pe congestie este negativă, fiindcă este compensată prin taxele mai ridicate în orele de vârf și în orele de vârf se plătește puțin mai mult pentru a rula mai puțin, dar nu mai există așa multe congestii. Deci, până la urmă, rezultatul global este un transport mai ieftin. Dacă asta este internalizarea costurilor externe, nu înțeleg. Și eh, doamna Lichtenberger a menționat aceste chestiuni. Uh, sunt foarte sensibilă și la aspectul sectorului transportatorilor și trebuie să-i susținem. Până la urmă e un sector care se confruntă cu probleme. Dacă noi susținem, nu le spunem prea clar ce vrem. Suntem împotriva transportatorilor rutieri deci trebuie să îi încurajăm pe acești transportatori, trebuie să dăm semnale pentru ca ei să înțeleagă ce așteptăm de la ei. Semnale pentru logistică, pentru uh, transport multimodal, asta trebuie să facem dacă vrem să încurajăm să-și schimbe modul de a fi. Deci eu cred că trebuie să avem o poziție fermă la început. Dacă o să avem un uh, conflict cu Consiliul, se întâmplă și o să ajungem la procedura de consiliere. Mulțumesc. Domnul Vandal, în trei minute. Ja, voorzitter. Uh, beter een half ei dan een lege dop, zou ik zeggen. We zijn al tien jaar aan het praten over. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm deja de 10 ani despre această temă și ne aflăm înaintea încheierii acestei uh, teme și trebuie să dăm dovadă de responsabilitate, după părerea mea. Trebuie să luăm ceea ce putem obține. Înțeleg faptul că unele grupuri politice uh, nu sunt uh, mulțumite, spun că nu este suficient, se poate și altfel, însă eu aș dori să spun că până acum nu am fost atât de apropiați să ajungem la o schimbare în cea, adevărată în ceea ce privește internalizarea acestor costuri. Mă voi alătura uh, de aceea colegilor care au spus că este mai bine să ții vrabia din mână și să nu o dai pe cioara de pe gard și susțin cele spuse de colegi în ceea ce privește interoperabilitatea care este amintită în anumite amendamente care, după părerea mea, sunt foarte bune. Însă, în uh, Europa există diferite sisteme, există diferite furnizori, diferite aparate și, după părerea mea, ar trebui să ne implicăm pentru a sprijini existența unei mai mari interoperabilități. Acest lucru trebuie să fie cât mai bine reformulat, lucru care, după părerea mea, ar trebui să fie acceptat atât de raportor cât și de către uh, Consiliu. Un alt punct este vorba de exceptarea uh, vehiculelor cu Euro 6. Se dorește reducerea acestui, acestei perioade de timp la 3 ani și nu înțeleg acest lucru. Ne, dorăm, ne dorim un transport uh, curat pentru ca transportatorii să poată uh, folosi uh, tiruri cât mai curate. Exceptarea vehiculelor cu Euro 6 ar trebui să fie mai lungă, până de 4 ani și limitarea la trei ani poate duce în situația în care transportatorii să folosească mai departe tiruri care au doar Euro 5. Deci, după părerea mea, ar trebui să respingem acest amendament și această cerere din partea raportorului sau să discutăm mai mult pe marginea acestei uh, teme. Voi face și alte propuneri, vom discuta în, uh, în cadrul grupului politic. Vă mulțumesc, domnule Ica. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea întâi să-l felicit pe Said pentru această misiune foarte sensibilă. Ca observație de ordin general, dacă privim lucrurile pe ansamblu, putem spune că prea multe probleme nu sunt, fiindcă în comisia noastră întotdeauna am apărat principiul poluatorul plătește și internalizarea costurilor deci aș spune că situația este favorabilă, însă, în realitate, subiectul este mult mai complicat și am uh, asistat cu mare interes la prezentările foarte complexe și pline de subtilități ale coordonatorului și raportorilor din umbră, și am văzut că se spun și nu se spun lucruri foarte complex și Există puncte de divergență la nivelul tuturor grupurilor. Prin urmare, sprijin pozițiile raportorului, asta vreau să spun, fiindcă sunt niște poziții prudente, poziții de compromis, pentru că știm că presiunea Consiliului este foarte mare și Trebuie să vedem dacă vrem să pornim de la o ambiții mari sau medii, dar oricum asta e o chestiune de fond. Trebuie să definim mai bine acest earmarking, această alocare În ceea ce privește acele scutiri, un subiect destul de sensibil, de ce să scutim sau să reducem scutirile pentru Euro 6, e o perspectivă pe, cu care, pe care sunt de acord cu Said. Dacă scutirile noastre sunt prea extinse, pur și simplu directiva an de zile nu va mai avea un conținut concret. Dacă toată lumea e scutită timp de 5 ani, peste câți ani, câțiva ani, vom revota asupra subiectului și nu are rost să vorbim acum. În ceea ce privește taxarea, eu aș merge peste cele 200%. Trebuie să luptăm împotriva congestiei, aglomerării în trafic, e important. Și dacă ajungem la o sumă zero, nu se va reduce congestia rutieră, ci se va face o amenajare mai bună a traficului, ceea ce nu e același lucru. Apoi, definiția coridoarelor. Cum ne-a spus și raportorul, e o modalitate de a gestiona modulele de circulare, nu neapărat drumurile fizic. Și acea clauză de revizuire este foarte importantă și care uh, ne spune și care este problema. Adică noi sperăm că peste câțiva ani lucrurile vor fi mai bine și că vom avea subiecte mai puțin stufoase de discutat. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l menționez este să reamintesc celor căro- cărora nu sunt pentru acest tip de dispoziție că există puncte slabe, dar dacă statele membre susțin prea ferm acest principiu al subsidiarității, vor exista probleme. Adică, dacă nu există conținut într-o dispoziție europeană, într-o normă europeană, atunci statele care aplică propriile taxe o vor face mult mai dur decât ar face-o dacă ar exista un context european mai structurat. Deci există un pericol chiar și pentru cei care, chiar și pentru cei care se opun. Fiindcă există, dacă eliminăm această eurovinietă, există dispoziții, cadre naționale care sunt chiar mai dure. Mulțumesc, domnul de Grandes Pascual. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în ceea ce privește acest subiect al eurovinietelor, despre care deja se vorbește de mulți ani, avem argumentele necesare pentru aspectele pro și contra. Avem niște aspecte care nu sunt pur ideologice, ci logice. E vorba de o abordare rațională. Avem eurovinieta, există argumente împotrivă prezentate de statele periferice. Însă motivele sunt clare. Interesele noastre sunt afectate. Traversăm o criză economică care crește fragilitatea economiilor noastre și argumentele aduse nu reflectă niște capricii. Și aș vrea să vă spun că ne pierdem timpul vorbind despre prețul caviarului, pe când în alte state problema este cea a salarului de bază. Prin urmare, există probleme la nivelul exportului. 57% din comerțul extern este realizat datorită transportului rutier și constatăm aici că schimburile comerciale uh, se referă la Spania și la Franța. Avem 38% importuri care provin de aici. Deci există o variabilitate a calculelor care ar duce la pierderi de milioane de euro. În el marco european. De igual modo... Am pierdut deci competitivitate. De asemenea, pentru Germania, costurile suplimentare sunt de miliarde de euro. Acestea sunt doar două exemple pentru a explica poziția noastră, care este de altfel bine cunoscută. Dacă la aceasta adăugăm și faptul că îmbunătățirea problemelor de congestionare nu se rezolvă doar cu taxe pentru anumite vehicule și la neexcluderea finanțării încrucișate, se va înțelege și mai bine poziția noastră. Consiliul a făcut totuși anumite eforturi și raportorul de asemenea. Raportorul a arătat foarte clar că ceea ce se poate face nu este să respingem, ci să îmbunătățim poziția Consiliului și deci trebuie să încercăm să cooperăm. De asemenea, în favoarea raportorului, trebuie să spunem că poziția sa îmbunătățit și flexibilitatea sa este demnă de lăudat. Domnule președinte, în încheiere, n-aș vrea să fac uh, o judecată de valoare asupra raportorului în ceea ce privește poziția noastră, pentru că există flexibilitate pentru a ajunge la un consens. În ceea ce privește utilizarea veniturilor obținute prin aceste taxe, suntem favorabili pentru amendamentul 18 prezentat de raportor. Și aceasta pentru ca transportul să fie mai eficient pe uh, transportul rutier și aceasta îmbunătățește poziția Consiliului. Totuși, acel 15% din aceste venituri trebuie să ajungă la proiectele transeuropene de transporturi neidentificate. Finanțarea încrucișată ar fi în detrimentul transportului rutier și ar face ca rivalii aceștia să fie mai competitivi. Dacă cei care merg pe transport rutier plătesc, ei trebuie să aibă de beneficiat. Pentru că transportul rutier în ziua de astăzi este cel care ne garantează comerțul interior în Europa. Și în ceea ce privește taxa de poluare, eu îl laud pe raportor la amendamentul 5, unde se propune o compensare financiară a utilizatorilor. Totuși, noi nu suntem de acord cu dorința raportorului în ceea ce privește orele de vârf unde să se aplice o majorare a acestor taxe de poluare. Și cu aceasta închei, domnule președinte. Foarte bune sunt amendamentele pentru statele membre în care se cere să se informeze Comisia în legătură cu îndeplinirea directivei, amendamentele 6 și 10. În ceea ce privește definirea coridorului european unde se poate aplica majorarea, pot să spun că la toate instituțiile care au făcut toate eforturile pentru a rezolva bine acest element. Domnul Cadraui a prezentat amendamentul 6 pentru a aplica acest amendament și altor drumuri alternative. În felul acesta s-a îmbunătățit poziția Consiliului și raportorul are o poziție de flexibilitate. Deci, în concluzie, domnule președinte, domnilor și domnilor, Acestea sunt concluziile mele. Vom avea și amendamente concrete prezentate în acest sens. Vreau să laud munca raportorului care a fost uh, unul foarte complicat. Posibilitățile pe care le avem sunt foarte clare, nu sunt foarte multe și spuneam că grupul nostru dorește să ajungă la o poziție coerentă și trebuie să ținem cont totuși și de interesele naționale care sunt diferite și vreau să dați dovadă de înțelegere față de acestea. Cancian. Mă mulțumesc, domnule Cancian, trei minute. Grazie, președinte. Grazie, Said. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Said. Nu te invidiez deloc pentru acest dosar de care te ocupi. Este unul foarte complex, evident. Însă dați-mi voie să spun ceva. S-a vorbit aici despre ridicarea ștachetei, de stabilirea de obiective mai ambițioase. Am câteva observații din această perspectivă. Să vedem ce se întâmplă. Dincolo de principiul poluatorul plătește, care se înțelege de la sine și este în totalitate acceptabil. Dacă atunci când calculăm tarifele acestea, am obține un rezultat cu sumă zero. În acest caz, costurile acestor tarife ar fi distribuite tocmai pentru promovarea acestui principiu. Dacă astăzi, dincolo de situația economică generală, mai ales în ceea ce privește transportul rutier, noi, oameni politici, care trebuie să încercăm să oferim sprijin infrastructurii, renoirii parcului auto, promovării inter, transportului intermodal pentru a evita aceste blocaje. Trebuie să stimulăm concesiunile existente, adică acele pacturi între sectorul public și privat, pentru ca să se folosească fonduri în scopuri publice, lucru care ajută la ieșirea din criză. Deci toate aceste aspecte le sprijinim 100% pe o singură categorie, și anume prin ridicarea tarifului. Credem noi că asta este soluția, asta este responsabilitatea noastră? Nici vorbă. Responsabilitatea oamenilor politici este să oferim eh, infrastructurii sprijinul necesar, să ajutăm la promovarea transportului intermodal, indiferent de categoria care le utilizează. Adică noi nu putem să aplicăm doar o creștere a tarifului și apoi aceste costuri numite internalizate să acopere o lipsă care există și din cauza noastră. După părerea mea, nu așa trebuie să facem. Politica e altceva. Trebuie să avem alegeri de buget diverse, trebuie să alegem programe diferite, pentru că un simplu utilizator se va plânge dacă totul este pus în spinarea lui ca să se rezolve toată situația. Prin urmare, este dificil să înțelegem de ce se alege această abordare atât de simplistă. Apreciez foarte mult cele făcute de Said, am și vorbit personal și uh, vă stăm oricum la dispoziție pentru a prezenta amendamentele noastre lucru care va fi făcut și pe baza celor spuse de coordonatorul nostru și a raportoarei noastre din umbră, dar vom fi, vom fi ferm și hotărâți um, în susținerea principiului că nu toate costurile trebuie descărcate asupra acestei categorii. Domnul Fidanța, acum trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să respect aceste trei minute. Nu am multe de adăugat la cele spuse de antevorbitorii mei Mă regăsesc în cele spuse de domnul uh, Legrandes, mai ales uh, situația dificilă în care se regăsesc reprezentanții țărilor periferice care au o dificultate de acces mai mare față de cele din centrul Europei. Și vreau să subliniez câteva observații critice care, după părerea mea, uh, trebuie menționate împreună cu aspectele pozitive cu care toată lumea e de acord. În ceea ce privește acele coridoare extinse și markup-ul, cred că versiunea inițială introduce un concept prea larg de coridoare extinse, care nu au obiectivul de a reduce impactul asupra mediului, ci mai degrabă de a pune pe umerii acestor state periferice niște costuri suplimentare. Și prin urmare vorbim despre un dezavantaj competitiv și această reducere a impactului asupra mediului este folosită doar ca pretext. Am apreciat cele spuse de domnul Cole care cere introducerea subiectului vecinătății față de aceste trasee paralele, dar cred că mai bine ar fi să eliminăm totul și să ne întorcem la versiunea inițială, adică un coridor e un coridor, nu există coridoare paralele. În ceea ce privește suma aceea complexă a taxelor, inclusiv acel markup, acea majorare, cred că în prezent ne aflăm în fața unei situații foarte fragile față, poziția noastră e prea fragilă față de cea a Consiliului și cred că ar trebui să prevedem o uh, înlocuire treptată a mijloacelor de transport cu aceste Euro 3 și așa mai departe. În ceea ce privește modularea congestiilor, nu știu unde trebuie să plasăm noi ștacheta, dar cred că acele 175% prevăzute de Consiliu reprezintă o penalizare destul de mare la nivelul companiilor și la nivelul nevoilor de pe piață și nu cred că putem trece mai departe cu un compromis, pentru că și acest nivel, acea cifră de 175% e prea mare deja. Apoi mai există un alt aspect pe care nu l-am auzit menționat aici, dar care este important și pentru rolul nostru ca Parlament, și anume actele delegate. În textul pe care îl analizăm, este introdusă posibilitatea de a revizui cu acte delegate uh, articolul 3, referitor la mijlocul de, la metodele de calcul. Și Parlamentul, pe baza unei proceduri legislative ordinare, ar trebui să fie implicat și să nu lăsăm acest gen de uh, calcule uh, să fie făcute pe baza unor acte delegate. Și aici închei, domnule președinte, în ceea ce privește revizuirea directivei și adăugirea de alte costuri externe, deja indicate în textul actual, eu aș zice să fim foarte precauți, fiindcă deja se spune că în raportul de analiză pe care îl face uh, Comisia cu privire la aplicarea eurovinietelor trebuie să prevedem o propunere de revizuire a directivei cu noi costuri externe deja identificate și eu cred că trecem și mai departe de asta. Mulțumesc. Doamna Rana. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte scurtă și aș dori să-l uh, laud și eu pe Said, care a știut de la bun început ce va aștepta în cadrul acestor uh, dezbateri că vor fi opinii atât de diferite. Um, cred că nu știu uh, această, adică știu această poveste doar în scris și înțeleg care este atitudinea colegilor mei din Austria. Uh, și nu sunt atât de pesimistă în ceea ce privește progresele pe care le putem realiza. Desigur, nu ar trebui să intrăm în conflict direct cu Consiliul, însă cred că trebuie să, ne, să cerem lucruri cât mai, cât mai mari pentru a obține uh, cât de cât în urma negocierilor trebuie să cântărim, pe de-o parte, considerentele legate de protecția mediului înconjurător și, pe de altă parte, aspectele economice, lucruri care se împacă foarte greu de obicei. De aceea, pentru mine, alocarea fondurilor reprezintă un punct foarte important, deoarece astfel putem contribui ca măsurile acestea de infrastructură să aibă ca urmare o scădere a poluării mediului înconjurător. Acest lucru este valabil și pentru regiunea din care provin eu, pentru ca această clasă de jos, euro 1 până la euro 3, trebuie să se regăsească în această cumulare de alocare a fondurilor. În ceea ce privește Euro 6, cred că putem uh, să fim flexibili din punctul de vedere al termenelor și cred că și în cadrul uh, Consiliului va exista flexibilitate în acest punct de vedere. Acestea ar fi aspectele principale. Mulțumesc, domnul Ranar. Domnul Kumutsakos. Τώρα από το Simpson, αλλά πιστέψτε μου ότι για τους Έλληνες da, numele meu este mult mai greu de pronunțat decât Simpson, însă cred că nu este mai greu de pronunțat decât Lichtenberger. Mulțumesc și eu raportorului pentru munca, munca dânsului. Trebuie să spun că a fost o sarcină foarte complicată și grea pe care și-a asumat-o domnul raportor. Domnul raportor și colegii s-au referit deja la foarte multe lucruri. Eu mă voi referi la trei lucruri. În primul rând, sprijin linia generală exprimată de colegul de Grandes mai ales în ceea ce privește problemele țărilor din uh, zonele periferice care ar trebui să suporte costuri suplimentare. În al doilea rând, în ceea ce privește reinvestițiile în uh, sectorul uh, transporturilor, amendamentul 18, eu sprijin acest amendament. Al treilea aspect, um, și închei cu acest aspect, deoarece nu doresc să lungesc mai mult discuția, există mai multe amendamente, de exemplu amendamentul 1, Aici se amintește transportul maritim și se prevăd anumite modificări. După părerea mea, trebuie să transmitem aici un mesaj foarte clar. Este un lucru care nu are nimic de a face cu tema discutată de noi. Și mă întreb de ce a fost inclus acest punct aici. Alte moduri de uh, transport și mai ales transportul maritim, care nu au nimic, uh, n-au ce să caute în această discuție. Vă mulțumesc, domnul președinte, din partea Comisiei, domnul Schmidt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu inițial uh, din inimă raportului, raportorului pentru munca foarte angajată a dânsului uh, pe marginea acestei propuneri legislative, care nu este cea mai simplă. Aș dori să subliniez faptul că și Comisia consideră că această abordare practică la care a recurs și domnul Alcadrau este cea adecvată. După părerea noastră, a venit acum momentul să punem în, uh, în aplicare principiile și cât mai uh, repede, dacă se poate. Pentru ca aceste lucruri să se regăsească în viața cotidiană. Astfel, Comisia este încrezătoare că, în ciuda uh, diferențelor de opinii pe care le-am uh, auzit astăzi, vom ajunge la un bun compromis în cea de-a doua lectură. Nu avem foarte mult timp la dispoziție și eu mă voi concentra asupra unor aspecte te- uh, tehnice. În primul rând, în ceea ce privește interoperabilitatea, s-a tot uh, abordat această temă și aș dori să confirm faptul că și în comisie uh, avem uh, aceleași uh, îngrijorări legate de starea actuală a interoperabilității și noi înțelegem necesitatea ca atât Comisia cât și statele membre să colaboreze mai intens pentru ca această directivă să fie pusă în aplicare respectând toate uh, termenele necesare și de drept urmare sprijin uh, amendamentul 7. Desigur, se pot face finisări în ceea ce privește uh, formularea. De asemenea, Comisia este de, de aceeași părere în ceea ce privește neutralitatea veniturilor. Există uh, aici un caracter, un caracter clar și aceste măsuri ajută punerea în uh, aplicare a următoarei situației, a situației în care uh, operatorii de tiruri primesc uh, mesajele potrivite. Sprijinim așadar amendamentele 5 și 15. În ceea ce privește pașii uh, viitori și celelalte moduri de transport, cred că nu este niciun secret că pentru comisie, aici nu ne referim doar la costuri, ci după părerea mea acest lucru reprezintă un instrument foarte important pentru a coordona cât mai inteligent sistemele de transport. Comisia are planuri foarte ambițioase din acest punct de vedere și sunt sigur că în momentul în care în câteva săptămâni vom porni discuția pe marginea cărții albe, foarte multe întrebări își vor găsi atunci răspunsul și uh, aspecte amintite la amendamentul 23, de exemplu, și la altele, vor fi uh, discutate și în contextul cărții albe. În acest context, salutăm faptul uh, că Parlamentul a cerut Comisiei să prezintă o propunere legislativă la momentul potrivit, este vorba aici de amendamentul 25, Însă sper și cer uh, faptul că cer să se respecte dreptul de inițiativă legislativă a Comisiei să se introducă cuvântul as appropriate când consideră potrivit. În ceea ce privește amendamentul numărul 17, Aici se, se vorbește despre veniturile suplimentare care ar trebui să fie în răstim de un an compensate. Din punct de vedere tehnic și administrativ, acest lucru nu ar reprezenta o problemă, însă cred că se poate ajunge la un efect secundar nedorit, pentru că am ajunge la situația în care oscilații care țin de conjunctură vor fi transmise imediat industriei. Și dacă este să ne uităm la ce s-a întâmplat în anul 2009, unde când uh, a scăzut uh, foarte mult numărul uh, autoturismelor care trebuiau să plătească taxe de trecere și astfel s-a ajuns în situația în care, într-un an dificil din punct de vedere economic, am, a trebuit să scădem taxele de, de trecere și s-a, s-a ajuns la o presiune suplimentară asupra economiei. După părerea noastră, compromisul pe care l-am elaborat în anul 2006 a fost unul foarte echilibrat și a fost uh, unul uh, vizionar, deoarece astfel au fost uh, echilibrate, s-a trecut peste aceste oscilații care au ținut de situația economică de aceea am cere să se renunțe la această cerere. În ultimul rând, un aspect poate mai puțin tehnic, dar care este poate cel mai important în cadrul întregii discuții și este vorba de alocarea fondurilor. Și Parlamentul știe că care este comis, atitudinea Comisiei în ceea ce privește alocarea fondurilor. Este, această alocare a fondurilor este un instrument foarte important. În același timp ne dăm seama care sunt dificultățile în această discuție. Și în acest context, după părerea noastră, abordarea pragmatică a domnului uh, raportor este cea înțeleaptă. Există deja un uh, precedent, uh, directiva referitoare la comerțul cu emisii. Punctul principal aici a fost pus pe transparență. În această directivă se stabilește că Um, trebuie elaborat un raport pe marginea veniturilor uh, obținute în urma acestei scheme. Și credem că acest exemplu ar putea fi unul foarte interesant în contextul uh, viitoarei discuții referitoare la alocarea uh, fondurilor și definirea cât mai clară a acestei alocări. Sper că prin uh, remarcile mele am reușit să răspund la unele întrebări rămase deschise și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule Schmidt. Domnul Alcadrai, doriți să adăugați ceva? Ehm, eh, mulțumesc, domnule președinte. Ehm, am ascultat opiniile tuturor în cadrul acestei dezbateri și Eh, de multe ori s-a spus aici că trebuie să încercăm să obținem cât mai mult eh, cu putință, însă eh, nu cu toții avem aceeași părere în legătură cu acest maxim pe care îl putem obține. De aceea, în calitate de raportor, voi încerca să ajung la un consens și trebuie să ținem cont și de faptul că marja de manevră este mai mică atât la Parlament cât și la Consiliu. De exemplu, în ceea ce privește costurile de congestionare în calitate de costuri externe care trebuie introduse în sistem, eu eram pentru acest lucru, era o propunere pe care o făcusem în prima lectură, însă n-am reușit să obținem majoritatea calificată de care aveam nevoie. Iată de ce trebuie să ținem cont de acest aspect de data aceasta. Și aceasta pentru a vă spune că, într-adevăr, e frumos să fii ambițios, dar n-ar trebui să subestimăm dosarul pe care îl avem acum în față. E vorba aici de taxa aplicată pentru utilizarea infrastructurilor. În felul acesta am putea permite statelor membre să aibă o mai bună gestiune a lucrurilor și cred că este un lucru pozitiv. În acele state membre unde aceste costuri nu sunt uh, implicate la ora actuală, se va putea face acest lucru pe viitor. Referitor la costurile externe, se vorbește acum de includerea în acestea, acesteia a poluării atmosferice și, de asemenea, a contaminării acustice. S-a spus aici că acest lucru nu poate fi făcut pe toată durata zilei că trebuie utilizate acele ore de vârf. Eu aș vrea să vă reamintesc că la Consiliu aceste costuri n-au fost reduse, ci s-a înregistrat o oarecare creștere a lor și deci trebuie să ținem cont și de această realitate. Un alt element important, acele majorări care pot fi combinate cu costurile externe și cu costurile aplicate pentru categoriile de vehicule care uh, poluează cel mai tare și în ceea ce privește alocările veniturilor obținute, aceasta ne-ar permite să facem investiții mai mari și mai bune într-un sistem care să fie mai uh, respectuos față de mediul înconjurător și mai eficient. Domnule președinte, un ultim comentariu pe care aș vrea să-l fac. N-ar trebui să uităm că e vorba aici de un cadru pe care îl stabilim, un cadru care va oferi foarte multe oportunități statelor membre. Unele vor folosi aceste oportunități, altele nu. Ceea ce este important este să oferim cadrul și să facem ca statele membre să știe să-l utilizeze în mod adecvat. Bineînțeles că acest lucru poate fi extins pentru ca, pe termen lung, să ajungem în sfârșit la un sistem cu adevărat european. Însă acest lucru, bineînțeles că nu se poate face pe termen scurt. Mulțumesc, domnule Alcadraui. Exista o întrebare specifică din partea domnului Cumuțac în legătură cu problema maritimă. Da, domnule președinte, e vorba de amendamentul numărul 1, unde se arată ce se face cu celelalte modalități de transport, cu internalizarea costurilor sau alte elemente prevăzute. Și acolo se specifică în această listă și sectorul maritim. Acesta este trecut ca un sector în care pot fi introduse o serie de modalități. E vorba aici de a oferi o viziune de ansamblu în care să includem toate posibilitățile de care dispunem, pentru că este important să avem un cadru pentru toate modalitățile de transport. E un lucru pe care îl cerusem și Comisiei. Iar în ceea ce privește calendarul, Dacă doriți să prezentați amendamente, vă rog să faceți acest lucru cât mai repede cu putință, pentru că în luna aprilie comisia noastră să poată lua o decizie formală. Raportorii din umbră vor uh, lucra în continuare cu Consiliul pentru a ajunge la un acord care să fie cât mai aproape de poziția de consens uh, de aici de la Parlament. Poate că n-ar trebui să cerem prea mult pentru a nu fi nevoiți după aceea să dăm prea mult înapoi. Important este că nu trebuie să facem prea multe concesii. Mulțumesc! Până pe 18 martie puteți prezenta amendamentele, iar votul va avea loc în comisia noastră în aprilie, votul la plenară iunie. Amendamente, vă spuneam, termenul limită 18 martie, votul în comisie aprilie, votul în plenare prevăzut în iunie. Mulțumesc foarte mult. Următorul punct pe ordinea de zi este politica maritimă integrată. Domnul Cumuțacos este raportor. Înainte de a vă da cuvântul, domnule Cumuțacos, aș vrea să reamintesc celor care doresc să părăsească sala să o facă în liniște. Și de asemenea vreau să comunic uh, Comisiei că dacă au comentarii de făcut, aceste uh, comentarii pot fi făcute în afara sălii și nu aici. Georgios, just give it a, we'll give it a minute. We'll just give it a minute. Mai așteptăm un minut înainte de a începe dezbaterea. Yes. Should be a back entrance. <laughs> Okay, Mr. Koumoutsakos. Thank you, Chairman. Domnule Cumuțacos, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Politica maritimă integrată este o nouă politică europeană foarte dinamică. Aceasta se bazează pe o politică eficientă care să aducă beneficii regiunilor uh, insulare și regiunilor maritime. Aceasta are o abordare intersectorială și globală. Și tocmai de aceea obiectivul politicii maritime integrate este aceea de a favoriza sinergia mai multor politici care au de-a face cu marea. Obiectivul strategic este tocmai acela de a întări eficacitatea pentru a avea o dezvoltare durabilă și pentru a aduce beneficii tuturor sectoarelor, bineînțeles respectând mediul și întărind dezvoltarea și coeziunea între regiuni. Vorbim aici, doamnelor și domnilor, de primul fond de fapt, primul regulament financiar referitor la politica maritimă integrată. Au fost prevăzuți uh, au fost prevăzute 50 de milioane de euro pentru 3 ani, din 2011 până în 2013. Deci, obiectivul acestui regulament financiar este acela de a întări și de a îmbogăți și mai mult acțiunile pregătitoare și proiectele pilot. Acestea au existat până acum și au susținut dezvoltarea politicii maritime integrate. Parlamentul European, într-o serie de rezoluție din 2007, 2008 și 2010, a susținut și continuă să o facă în mod constant această politică maritimă integrată. De altfel, într-o rezoluție recentă a Parlamentului se sublinia nevoia de a finanța această politică cu o alocare de 50 de milioane de euro pe perioada 2011-2013. În ceea ce privește elementele mai caracteristice ale acestui regulament, temeiul juridic poate fi influențat de caracterul orizontal transversal al acestei politici. Referitor la suma de 50 de milioane de euro, cred sincer că e vorba aici de o sumă foarte modestă față de finanțarea nevoile de finanțare ale acestei politici. Și aș vrea să fac un comentariu aici. Situația economică este dificilă și uh, restricțiile economice care s-au impus nu ne permit, practic, să avem o politică de finanțare a, uh, care să nu fie bine gestionată. Iată de ce am dorit ca în acest proiect să definim în mod foarte detaliat și cu anumită flexibilitate care sunt diferitele obiective generale și mai concrete ale acestei finanțări. La amendamentul 8 descriem obiectivele generale și la amendamentul 9 descriem obiectivele operaționale. Și toate acestea cu scopul de a defini mai bine nevoile de finanțare. Cel de-al doilea element al monitorizării acestei finanțări are de-a face cu întărirea procesului de monitorizare a implementării acestui regulament. Pentru că, într-o primă etapă, este vorba de rapoartele de evaluare și rapoartele de etapă referitoare la implementarea acestui regulament. În special la amendamentul 26 se vorbește despre o evaluare și un raport de etapă al acesteia. A doua modalitate îi se referă la procedura actelor delegate în conformitate cu articolul 286 din tratat. E vorba de amendamentele 6 și 18. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, este vorba de o procedură care permite o monitorizare din partea Parlamentului European, ținând cont, pe de altă parte, și de elementele de flexibilitate a implementării acestui program. Aici se subliniază în special avantajele pe care le vom avea în urma implementării acestei politici, în special pentru statele membre și Uniunea Europeană și uh, fără să subestimăm și importanța cooperării cu țările terțe. Și aș vrea să spun aici că cooperarea cu statele terțe în domeniul maritim se poate face doar respectând achiul comunitar. Și mai există și Convenția Națiunilor Unite a dreptului mării și celelalte convenții și tratate internaționale care trebuie respectate. Referitor la resursele financiare ale acestui program, se face aici uh, referință la rubrica 2, referitoare la uh, gestionarea și conservarea resurselor halieutice și noi considerăm că aceasta este în conformitate cu punctul de vedere al Comisiei pentru bugete și de asemenea cu cel al Comisiei de pescuit, care a propus de asemenea să mergem pe acest drum. Acum, în ce măsură această propunere va fi susținută ca atare, deci această marjă de la rubrica 2 va fi susținută sau nu, aceasta va depinde de dezbaterile pe care le vom avea începând de acum și voi propune de altfel acest lucru pe viitor în cadrul procedurii noastre. Cred că e nevoie să facem o integrare a politicii maritime integrate în perspectivele financiare 2014-2020. Și pentru că am vorbit aici și de contribuția adusă de celelalte comisii, aș vrea să profit de ocazie pentru a le mulțumi. Am mulțumit Comisiei de Mediu, Comisiei de Dezvoltare Regională, Comisiei pentru Bugete și, în special, Comisiei pentru Pescuit, pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o pentru schimbul de păreri pe care l-am organizat și, bineînțeles, pentru avizele care ne-au fost trimise. De altfel, am, reluat, am preluat elemente din aceste avize în raportul pe care îl prezint. Bineînțeles, vom continua cu această cooperare și pe viitor și aș vrea să mulțumesc cu această ocazie și raportorilor din urmă, din umbră, cu care vom uh, coopera în continuare cu același spirit de consens. Și vreau să mulțumesc și doamnei Benoni pentru felul în care am lucrat împreună și colegilor de la Consiliu cu care am făcut un schimb de păreri și de opinii. Aș vrea să mai spun că primul an de finanțare al acestui program este deja în curs și timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a implementa acest regulament este foarte redus. Obiectivul meu este tocmai acela de a ajunge la un acord într-o primă lectură. Bineînțeles că voi ține cont de comentariile și de amendamentele prezentate din partea raportorilor din umbră și a celorlalți colegi, însă aceasta fără a modifica partea tehnică a textului, partea financiară, fără a-l modifica pentru a face un fel de pom de Crăciun bine decorat, dar care să nu mai aibă nimic de a face cu conținutul și obiectivele noastre. O poziție comună din partea Parlamentului ar putea întări poziția noastră la negocierile cu Consiliu și, de asemenea, aș dori Uh, să am o susținere din partea colegilor pentru suma de 50 de milioane de euro și pentru actele delegate de asemenea, pentru că cred că aceste puncte sunt cele care vor fi cele mai dezbătute pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Comuțacas. Probabil că... Like to mention, mention that. Next is uh, for the Probabil că fiind uh, grec, nu trebuie să vă reamintesc eu problema calului troian și cum trebuie să reacționați cu Consiliul. Domnul Milan, mulțumesc, domnule președinte. O treabă foarte bună, așa că am să încep prin a-l felicita pe domnul raportor, cu care am avut întâlniri de altfel și cu care am fost de acord asupra textului. Noi nu discutăm despre politica maritimă integrată, fiindcă discuția ar fi de o altă natură, ci discutăm despre modul în care experiența din ultimii trei ani este implementată acum pentru aceste 50 de milioane de euro. Deci discuția este una foarte importantă, dar cum am spus, nu discutăm cine știe ce uh, schimbări revoluționare la nivelul politicii maritime integrate. Pentru asta ar fi nevoie de resurse cu totul și cu totul diferite. Cum am spus, a fost o muncă comună și, în esență, sunt de acord cu întreg textul. Există câteva aspecte care, după părerea mea, ar trebui să fie reflectate puțin mai clar. Există o discuție deschisă privind modul în care se structurează acest regulament și unde unii dintre noi, inclusiv eu, au niște semne de întrebare cu privire la faptul că distribuirea resurselor duce la o, niște tensiuni în relația cu Parlamentul. Comisia Buget deja a aprobat un raport după discuția în Comisia pentru Pescuit, în care se prevede că în regulament trebuie să existe o mai mare rigiditate în ceea ce privește distribuirea resurselor și repartizării puse de comisii pentru a evita o denaturare a obiectivelor de cheltuială. Și cred că aceste discuții ar trebui să continue fiindcă până în această dimineață întâlnirile informale cu reprezentanții comisiei ne arată care sunt modalitățile tehnice diferite pentru ca Parlamentul să aibă obiectivul respectat până la final. Și până la urmă să ne axăm mai mult pe amendamente care nu dau neapărat o mai bună definiție la articolele 2 și 3. După părerea mea, restul raportului, cu aceste excepții, poate fi în totalitate susținut În Comisia pentru Pescuit am auzit că sunt niște date, un calendar foarte rapid, foarte rigid și cred că ar fi bine să ne întâlnim între raportorii din umbră și raportori să vedem dacă găsim o soluție. Poate o ipoteză de avut în vedere ar fi proiecte pilot mai punctuale. Un alt element, amendamentul 11, propus de raportor. Eu nu cred că ar trebui să se numere toate aceste aspecte aici, pentru că întotdeauna putem scăpa câte ceva din vedere e un, uh, o are o enumerare a mărilor, dar există riscuri, cum am spus, și anume să uităm pe cineva. La amendamentul 10 n-am înțeles prea clar de ce se exclude discuția cu acei stakeholder, cu acei factori interesați. Și o ultimă observație în ceea ce privește chestiunea Mării Mediterane. Mediterana este locul cel mai potrivit pentru o aplicare extra-UE a acestei politici maritime integrate, fiindcă este locul mare în jurul căreia se află șapte state europene și alte state care nu sunt europene și nici nu sunt într-o fază prea liniștită în prezent, să spunem. Sperăm că această neliniște însă va fi pe termen scurt. Și interacțiunea acestor state duce la probleme de poluare, probleme de transport, care apar foarte des. Vă reamintesc că este locul cu cea mai mare activitate de coastă din întreaga Europa, Marea Mediterană. Bun, Probabil că pentru această mare ar trebui ca politica maritimă integrată să fie cu adevărat aplicată mai ferm în relațiile cu țările extra-UE, chiar și la Marea Neagră, unde există patru state comunitare și două state comunitare și patru extracomunitare. Deci cred că ar trebui să profităm de acest raport și să avem o mai bună definiție a proiectelor pilot și articolelor 2 și 3 pentru a da mai multă consistență textului. Calendarul, cum am spus, consider că este puțin prea strict și mă opresc aici, înainte să mă oprească domnul președinte. Thank you, Mrs. Meissner, for the ALDE. Doamna Meissner pentru ALDE. Dank. Also zunächst mal... Vă mulțumesc. Pentru mine această temă este una foarte importantă și colegii mei știu acest lucru. Îmi pare foarte rău că sala nu este mai plină și că atât de mulți oameni au plecat după discuția cu Eurovinieta. Poate acest lucru se explică prin faptul că nu vorbim despre foarte mulți bani aici. Însă uh, am și o altă remarcă. Din păcate și eu trebuie să plec și mă contrazic acum pe mine însumi, deoarece particip și la altă ședință. Uneori se întâmplă asta. În ceea ce privește raportul în sine, am spus deja că că, după părerea mea, este vorba de un raport foarte important. Discutăm doar de 50 de milioane de euro, însă 50 de milioane de euro pe care putem să-i cheltuim într-un mod foarte bun în ceea ce privește obiectivele Unii Europene în ceea ce privește politica maritimă integrată. S-a făcut propunerea, s-a spus că unele state membre își doresc ca să fie chiar mai puțin bani. Uh, se pare însă că nu este adevărat, însă nu putem fi siguri întotdeauna. Au existat trei propuneri să nu se aloce absolut nimic pentru acest domeniu sau puțin, uh, acești 50 de milioane sau mai mult, lucru care nu a fost posibil. Trebuie să ne asigurăm că um, aceste, că aceste mijloace să fie cheltuite cât mai eficient posibil, și știu că s-a redactat deja și a fost adoptat deja un uh, aviz. Uh, s-a vorbit de 33 de milioane în general pentru politica maritimă integrată. Aici avem mai multe posibilități în acest punct de vedere și Comisia are și ea ideile uh, proprii. Acum, în ceea ce privește raportul, cred că este vorba de un raport bun. Am am uh, colaborat foarte, bu- foarte bine cu domnul uh, raportor. Dânsul a concretizat foarte multe lucruri, a avut cereri foarte concrete. Deci s-a, s-a implicat foarte activ în elaborarea acestui raport. A spus exact care sunt pașii care trebuie uh, urmați, deci, deci avem aceleași păreri. Există puține lucruri la care am remarci în ceea ce privește amendamentele dânsului, la amendamentul 4, poate este vorba de traducere, nu se, mai, uh, nu se mai amintesc aici grupurile de interese. După părerea mea, toate grupurile de interese trebuie amintite la toate nivelurile și mai ales în, în, în acest context. Poate este vorba însă de o problemă de, um, de traducere. La fel, la amendamentul 1 nu se mai amintește aici zona costieră, doar uh, zona maritimă și la amendamentul 28, care reprezintă un lucru nou foarte bun, se spune pe de-o parte că nu ar trebui să există acest comitet uh, însoțitor, ci trebuie să implicăm mai mult actele delegate, după părerea mea o idee foarte bună, și apoi la renunțarea la uh, transferul de uh, prerogativă și poate um, Consiliul va renunța la o, la o măsură adoptată, o măsură um, care însă ar fi în interesul nostru al Parlamentului European. Deci trebuie să vedem exact care va fi situația în uh, practică. În rest, cred că este foarte bine că raportorul a încercat să uh, promoveze și să consolideze în formă practică prerogativele Parlamentului și domnul Milan a spus deja acest lucru. Marea Mediterană este un exemplu foarte bun pentru a, a pentru punerea în aplicare acestei politici maritime integrate din diferite a, motive. Da, este adevărat acest lucru, însă pentru mine este important ca mijloacele pe care, financiare pe care le avem la dispoziție să fie uh, distribuite cât mai egal în Uniunea, în Uniunea Europeană. Și cred că ar trebui să mai discutăm despre această situație. Nu ar trebui să investim toți, uh, toți acești bani în Marea Mediterană. Dacă ne dorim o acceptanță mai mare, toată lumea trebuie să aibă sentimentul că a primit ceva. Mă bucur uh, și sper că vor fi uh, negocieri cât mai scurtă pe marginea acestui raport. Și acum îi mulțumesc și domnului raportor. Din păcate, trebuie să plec. Mulțumesc, domnul Țila, din partea um, ecologiștilor. Um, yeah, I really have to flag up. Mulțumesc, domnule președinte, și eu trebuie să plec foarte repede după această intervenție. Am să încep prin a îi spune domnului raportor că verzii îi vor sprijini, vor sprijini cele 15 milioane de euro pentru următorii doi ani. Amendamentul arată că banii vor fi cheltuiți pentru politici, guvernanță, durabilitate și monitorizare. Niște obiective foarte de apreciat ca un prim pas. Raportul, per ansamblu, este un raport pe care îl salută guvernul Regatului Unit, fiindcă aduce plus valoare fiindcă nu mai vor să dea mai mulți bani, ci vor doar această plus valoare din partea politicii maritime integrată. Mai ales valoarea în ceea ce privește transmiterea de mesaje către sectoarele cu costuri ridicate și menționează nevoia de a ne axa pe schimbări climatice și politica energetică. Grupul nostru pentru care, în numele căruia eu sunt raportor fictiv în acest dosar, consideră că acest raport oferă ocazia de a stabili niște obiective ambițioase în domeniul schimbărilor climatice. Discuția referitoare la Eurovinete ne-a arătat că se recunoaște nevoia reducerii de CO2 la nivelul Comisiei um, în toate modurile de transport. Și de aceea există amendamente din partea noastră care includ și introducerea traficului maritim în acest sistem de comercializare a cotelor de emisii. Pe noi ne interesează aspectele legate de motoare mai curate, nave mai curate și combustibil mai curat, mai, care protejează mediul. Și de asemenea, în ceea ce privește petrolul. Există directive deja în ceea ce privește porturile, controlul porturilor, monitorizarea traficului și anchetarea accidentelor, care au prevedere. Clauza de revizuire este o idee foarte bună, lucru care s-a regăsit și în raportul doamnei Meissner, mai ales în ceea ce privește producția petrolieră în larg. Știm ce probleme poate să cauzeze la nivelul mediului, am văzut ce s-a întâmplat în Japonia, accidentele de foraj în larg în Golful Mexico, știm deci ce s-a întâmplat și cred că aceste experiențe trebuie să se reflecte în documentele noastre. Apoi, în ceea ce privește transportul bunurilor periculoase, mai ales în zonele sensib- maritime sensibile, sunt subiecte care trebuie analizate și, de asemenea, uh, transferul maritim pe distanțe scurte ar trebui să fie stimulat pentru a reduce transferul rutier. Cred că aceste comentarii ajută la evoluția raportului și încă o dată îi mulțumesc raportorului pentru toate cele făcute până acum. Mulțumesc, domnul Van Dalen. Voorzitter, hartelijk dank aan de rapporteur voor zijn... Vă mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mulțumesc și domnului raportor pentru raportul dânsului, care este unul foarte bun, după părerea noastră. Mi-a plăcut foarte mult amendamentul 17, deoarece aici atrage atenția într-un mod foarte clar că acest program va porni în momentul în care va fi clar că alte resurse finan- finan- de finanțare din partea Uniunii Europene nu sunt la dispoziție. Domnul uh, Milan s-a referit deja la uh, acest uh, punct, la redistribuirea resurselor financiare la țările din jurul Mării Mediterane. Cred că trebuie să fim foarte atenți, să nu spunem deja de acum unde vor merge acești bani și mă refer aici la amendamentul 7. Aici, după părerea mea, se spune deja prea explicit unde eh, anume eh, trebuie cheltuiți acești bani. După părerea mea, ar fi bine să ne concentrăm asupra unor eh, formulări mai generale. Deci, din acest punct de vedere, cred că trebuie să găsim o poziție mai apropiată între noi. Există foarte multe elemente bune în diferite amendamente Însă, um, în, uh, la raportul meu deja am discutat despre aceste uh, porturi uh, verzi ecologice și cred că ar trebui să discutăm despre aceste porturi din nou. Ne dorim să evităm poluarea porturilor de către vase și în acest punct de vedere intenționez să înaintez un amendat. În rest, sprijin cele spuse de dumneavoastră și raportul dumneavoastră, domnule raportor. Domnule președinte, a spus că nu ar trebui să uităm calul troian în relația cu Consiliul. Însă au existat foarte mulți refugiați care au părăsit Troia, dar au, uh, uh, acest lucru a fost uh, pozitiv pentru Roma, deci dintr-un lucru negativ se poate ajunge la o situație pozitivă. Mulțumesc, domnule Vandal. Cred că trebuie să citim mai cu atenție istoria războaielor troiane. Domnul Rică. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi aș vrea să îl felicit pe Georgios pentru document în calitate de raportor pentru Comisia Buget, raportor de aviz, am câteva observații, două, trei comentarii. Votul va avea loc mâine dimineață în Comisia Buget. Vreau să clarific acest lucru, deci încă nu s-a votat. În Comisia pentru Buget, subiectul s-a axat pe partea bugetară, fără a interveni pe fond, care evident este subiectul de care se ocupă raportorul pe fond. Deci primul subiect ar fi ca cele 50 de milioane de euro, suma care a fost uh, propusă de comisie și care va fi acceptată de Comisia Bugete, cred, deci această sumă să fie încadrată pentru bună cheltuieli în cadrul acestui domeniu. Prin urmare, în primul rând, finanțarea politică nu trebuie, acestei politici nu trebuie să penalizeze alte politici, un aspect pe care l-am discutat. Aceste 50 de milioane provin din marja disponibilă la capitolul 2. Deci nu se, ia din al- nu se iau din altă parte. E un subiect care preocupă multă lume și am vrut să-l clarific. Apoi, implicarea Parlamentului în adoptarea programului de lucru. În ceea ce privește rata de finanțare și cofinanțare. A spus că anexa trebuie introdusă în textul principal, dar acest lucru nu e posibil din motive de reglementare. După ce am discutat cu Comisia și cu Serviciul Juridic, o să scoatem această anexă, adică ea nu poate să fie introdusă în textul propriu-zis. De altfel, de aș... asta e motivul pentru care Comisia a pus textul acela în anexă. Deci nu că nu vrem, dar nu se poate. La fel, s-a propus desemnarea de linii bugetare, dar nici asta nu e posibil, fiindcă acestea sunt constituite atunci când se votează bugetul. Și nu putem să le indicăm într-un raport prealabil, fie că e raport de fond, fie că e raportul Comisiei pentru bugete. Asta a fost o problemă menționată și anume localizarea liniilor bugetare n-are nimic de a face cu competențele unei comisii. Dacă vom propune ca liniile bugetare să se regăsească între cele pentru politica de pescuit, asta nu e limită uh, competența pe fond a Comisiei de Transport. Deci afectarea liniilor bugetare, alocarea liniilor bugetare nu afectează competențele pe fond. Încă două aspecte importante. Evaluarea la jumătatea intervalului, realizată de Comisie și Parlament, lucru menționat și de Georgios, și apoi continuitatea și evoluția finanțării după 2013. Comisia votează mâine. Cum am spus, există un acord uh, extins pentru raportul prezentat, care sper că va fi integrat cu amendamente în raportul de fond al lui Georgios. Mulțumesc! Thank you, Dominic. Mrs. Foster. Mulțumesc, doamna Foster. Yes, thank you, Chairman. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului. Per ansamblu putem sprijini, sprijin de fapt obiectivele cheie prezentate de acest raport, însă există câteva întrebări pe care le am, care probabil sunt îndreptate către comisie și îmi recomand și niște precauție, fiindcă este important atunci când lucrăm la politică maritimă integrată care evident este benefică și trebuie să vedem dacă este și mm, fezabilă în climatul actual. În ceea ce privește considerentele referitoare la finanțare și cele 50 de milioane aprobate de comisie sau promovate de comisie. Eu cred că trebuie scos acest fond din bugetul deja existent și m-ar ajuta dacă comisia mi-ar putea spune de unde exact vin aceste 50 de milioane. Acele fonduri vor fi folosite pentru programe și proiecte și cred că trebuie să discutăm cum va fi, vor fi folosite aceste fonduri și cum se va monitoriza utilizarea lor, așa cum au spus și alți colegi. În ceea ce privește amendamentele 4 și 8, considerentul 6, articolul 2, Aș dori niște clarificări din partea Comisiei în ceea ce privește utilizarea termenului implementare, fiindcă se sugerează un principiu care subminează principiul subsidiarității, aș zice eu. Deci dacă dorește Comisia să-mi clarifice aici, la amendamentul 12, la articolul 3, se utilizează termenul cross-border, transfrontalier, care mă deranjează, se folosește și pentru activități de supraveghere transfrontaliere, promovarea acestora și facilitarea planificării transfrontaliere la nivel maritim. La fel, și aici este subminat principiul subsidiarității prin utilizarea termenului transfrontalier. Deci raportul are și părți bune, multe, dar raportorul ne-a spus că trebuie să ducem lucrurile mai departe și să ajungem la un acord în prima lectură. Bun, dar trebuie și să avem în vedere că avem responsabilități, avem tratate internaționale, acorduri internaționale semnate, majoritatea statelor membre cel puțin, și e foarte important ca lucrurile ele să fie reflectate aici corect. Mulțumesc încă o dată raportorului și aștept cu nerăbdare comentariile și clarificările din partea comisiei. Domnul Cun acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, și doresc să-i uh, uh, mulțumesc și uh, domnului Cumuța, Cumuțacos. S-a amintit participarea la acest program și sunt foarte multe state care participă la acest program care n-au ieșire la mare, cum este cazul Austriei, dar care au un interes în uh, să existe o politică maritimă integrată. Deoarece vorbim aici despre un lucru care are influențe asupra uh, pieței uh, comune interne. Vorbim aici despre uh, porturi care în acest context au un rol uh, fundamental. Rețelele transeuropene au din nou un rol uh, important. Și pentru mine este important ca această strategie să se bazeze pe lucrurile care în acest moment um, există deja în uh, microregiunile europene. Toate aceste lucruri trebuie să fie uh, legate. Avem o strategie pentru Marea Nordului, pentru regiunea Atlantică, avem zona Mării Negre, Marea Baltică. Și, un, uh, și toate acestea sunt activități care trebuie să se regăsească sub umbrela aceasta largă a politicii maritime integrate și care trebuie să fie puse apoi în aplicare. Acum am ajuns la această temă referitoare la cadrul general. Pentru mine se pune întrebarea și aș dori să întreb și comisia din acest punct de vedere. Cum cum vom, vom putea pune în aplicare, cum statele membre vor putea pune în aplicare această strategie și care sunt uh, experiențele statelor membre care au creat uh, grupuri de, de muncă în aceste diferite contexte. Deci cum putem afla despre cât de eficient ne putem folosi uh, Um, resursele și transportul maritim are un rol foarte important, însă și pescuitul și protecția mediului înconjurator și, în general, programe de folosire eficient, de eficientă a resurselor. În plus, trebuie să ne gândim și la programele de um, regenerabilă. Dacă este să vorbim despre piața internă comună, trebuie să ne asigurăm că există standarde egale în ceea ce privește uh, nivelurile de emisii în cadrul uh, transportului uh, cu vapoare. Și apoi uh, implicarea unor uh, state terțe, cum este Rusia, state din Africa de Nord și altele, care nu sunt uh, partea Uniunii Europene. Deci aș dori să aflu mai multe lucruri concrete din partea Comisiei în ceea ce privește pașii concreți. Domnul Danelis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, βεβαίως, αλλά το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ για... Vă mulțumesc, domnule președinte. Ne aflăm într-o situație economică dificilă, însă cu toate acestea 50 de milioane de euro nu reprezintă o sumă foarte mare uh, Um, ținând cont de obiectivele pe care ni le-am uh, propus. Cu toții suntem de părerea că trebuie să consolidăm această politică maritimă integrată și de aceea trebuie să integrăm politica maritimă integrată în perspectiva financiară până în anul 2013. Nu avem altă alternativă aceste prevederi care se referă la controlarea fin, uh, finanțării și cu anal, analizele ulterioare. Îmi place acest lucru, deoarece uh, trebuie să controlăm cum sunt cheltuiți acești bani puțini și Parlamentul trebuie să aibă un cuvânt greu de spus din acest punct de vedere. Există o anumită flexibilitate, s-a spus acest lucru, și eu nu știu dacă cea mai bună posibilitate este să apelăm la acte delegate. Poate ar trebui să mai analizăm puțin uh, situația, dacă, să vedem dacă într-adevăr aceasta este cea mai bună cale. În ceea ce privește relațiile Uniunii Europene cu țările terțe, acestea, desigur, trebuie să se bazeze pe achiul comunitar și uh, Um, în ceea ce privește tratatele internaționale uh, maritime și acestea trebuie să reprezintă, uh, să reprezintă baza relațiilor uh, cu state terțe în ceea ce privește efectoare la politica maritimă. Am pierdut deja jumătate din uh, acești doi ani, deci trebuie să accelerăm tot procesul. În același timp să nu neglijăm uh, conținutul, deși există, după părerea mea, încă lucruri deschise în ceea ce privește politica maritimă integrată. tanto complimentarmi Mico. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a-l felicita pe raportor și pe raportorii din umbră s-a făcut un pas foarte important pe un subiect pe care l-am abordat și în lunile anterioare și faptul că, iată, reluăm acest subiect ne arată că suntem cu toții de acord uh, că este o politică foarte relevantă. E un instrument nou și cred că trebuie să pornim de la un principiu. Sunt de acord cu tabelul, cu foaia aceasta de parcurs propusă de raportor și cu ambiția sa de a finaliza totul într-o primă lectură. Cred că ar trebui să facem cu toții sacrificii în acest sens pentru a nu mai introduce tot ce vrem. Poate ar trebui să dăm dovadă de puțin, mai puțin egoist și, egoism și să privim uh, politica dintr-o perspectivă integrată, care să depășească interesele statelor individuale. Înainte de trecerea următorului termen, trebuie să începem deja un nou drum cu noi resurse și cu aceste proiecte pilot pe care le începem acum. Cred că una dintre prioritățile pe care trebuie să le indicăm în activitatea Comisiei pentru următorul an este verificarea modului în care se pune în aplicare disponibilitatea resurselor pe care le discutăm astăzi. Mulțumesc, domnule Ugias. Înainte să-i dau cuvântul domnului Banini de la Comisie, aș vrea să vă reamintesc că nu vorbim despre o anumită mare sau zonă maritimă, ci o politică integrată pentru întreaga Uniune Europeană și Marea Celtică sau Marea Irlandeză din zona mea, deci e vorba de toate mările. Să nu uităm asta. Doamna Benini, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc Comisiei dumneavoastră, numele Comisiei Europene, pentru atenția acordată politicii maritime integrate. Îi mulțumesc raportorului, fiindcă a relaționat așa de bine cu toți membrii din celelalte comisii. Sprijinul dumneavoastră este esențial dacă vrem să continuăm dezvoltarea politicii maritime integrate, o politică nouă care există doar de trei ani și acțiunile noastre de până acum se bazează pe proiecte pilot. Iată, acum avem ocazia să construim uh, o structură mai fermă pe ceea ce avem și să vedem care este calea de urmat. Un aspect, n-ar trebui să uităm că politica maritimă integrată are obiectivul nu de a înlocui politicile sectoriale, deci nu înlocuim politica energetică sau nu încercăm să duplicăm utilizarea fondurilor care există deja pentru acea politică sau alte politici, cum ar fi cea pentru mediu sau pescuit. Principalul nostru obiectiv este să creăm punți între o politică și alta și de aceea există și fonduri limitate. astfel încât acele politici să știe toate care este impactul lor asupra mărilor. Obiectivul global final este promovarea utilizării în mod inteligent a mărilor respective și a resurselor lor ca să răspund la întrebările concrete din partea doamnei Foster cu, în ceea ce privește amendamentul 7. Dacă termenul implementare nu riscă să pună sub semnul întrebării subsidiaritatea sau dacă se referă doar la statele membre din regiune? Răspunsul ar fi și da și nu. Evident, implementarea se referă la statele membre din regiune, dar în multe cazuri trebuie să existe acțiune la nivel comunitar pentru a ne asigura de eficiența sa. O să vă dau și un exemplu. Dacă vrem să ne asigurăm că datele referitoare la situația mărilor sunt colectate în mod compatibil și diseminate astfel încât să poată fi folosite de institutele naționale de cercetare, trebuie să se colecteze acele date la nivel european pentru a fi compatibile. La fel, în ceea ce privește schimbul de date privind monitorizarea și supravegherea, trebuie să existe o consecvență la nivel european pentru ca datele să poată fi utilizate în mod similar în întreaga Uniune și la nivel uh, cross-sectorial. Deci, evident, Principiul subsidiarității este un principiu cheie pe care îl respectăm și îl promovăm în toate acțiunile noastre. Domnul Kuhn a pus o întrebare foarte pertinentă și anume cum ne asigurăm că macrostrategiile acestea sunt implementate de statele membre. Asta este o muncă perpetuă. Începem prin a colecta informații de la statele membre din regiunile care uh, formează un bazin maritim, apoi elaborăm un set de acțiuni adecvate, continuăm dialogul cu grupuri de experți pentru politica maritimă integrată din statele membre și în grupurile de lucru ale Consiliului și raportăm cu privire la aceste discuții. Un obiectiv al politicii maritime integrate și al strategiei pentru bazinele maritime, deci unul din avantaje este continuitatea acestei legături teritoriale cu statele membre. Nu e vorba doar de politici regionale și teritoriale referitoare la un set de acțiuni, ci se stabilește un set de obiective pe termen lung asupra cărora putem um, reveni cu o revizuire. Știu că aceste lucruri nu sunt clare, fiindcă e vorba de o politică nouă, dar sper că vor deveni mai clare în anii care urmează. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Cumuțacos, dacă doriți să adăugați ceva. Vă mulțumesc, domnule, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc în primul rând tuturor colegilor care au luat cuvântul. Aș dori să le mulțumesc pentru contribuțiile lor constructive. În primul rând, aș dori să reacționez la două, um, două îngrijorări exprimate. În ceea ce privește calul troian, Cred că nu avem nevoie de un cal troian, deoarece grecii uh, dispun de foarte multe cunoștințe din acest punct de vedere, în acest domeniu. Dacă dumneavoastră doriți să fiți calul troian, da, puteți să faceți acest lucru. În ceea ce privește plângerea uh, doamnei Meissner legată de nivelul scăzut de participare a colegilor, Aș dori să-i spun să nu se îngrijoreze, deoarece în următoarea etapă voi include uh, închid, uh, ideea unei, unui pilot, uh, un, unui proiect pilot referitor la euroviniete care să se aplice uh, pe mări. Haideți însă să trecem la lucruri mai serioase acum. Domnul președinte spune Cred că ați discutat deja cu doamna Wortman Kuhl. Așadar, regulamentul despre care discutăm nu este un regulament cadru politic. Este vorba mai degrabă de un lucru tehnic și Trebuie să considerăm acest text un instrument care să ne ajute să avem o privire uh, de ansamblu și să depășim uh, părerile diferite care există în ceea ce privește politica maritimă integrată. Ne dorim ca în acest moment să avem o abordare care să se referă la mai multe state. În ceea ce privește domnul Milano, și eu m-am ocupat de acest lucru și dumneavoastră știți foarte bine acest lucru. Ne-am, uh, m-am întrebat și eu dacă nu putem uh, defini mult mai, mult mai precis uh, acțiunile și dacă nu, se poate, dacă nu există uh, posibilitatea plaf- plafonării uh, resurselor financiare pentru fiecare uh, acțiune. Uh, din păcate, a fost o încercare care nu s-a bucurat de succes, um, deoarece pur și simplu ne-au lipsit mijloacele din punct de vedere uh, tehnic, procedural. Însă m-am uh, gândit la acest lucru. Noi am uh, plecat de la două abordări diferite. În ceea ce privește Marea Mediterană, sunt grec, desigur, sigur, este și drept urmare Marea Mediterană este cea mai importantă mare a Europei, însă nu vom neglija și celelalte mări, deoarece pentru colegii noștri alte mări sunt importante. Avem la dispoziție pentru toate aceste mări însă doar acest 50 de milioane. În ceea ce privește amendamentul 20, 28, amintit de doamna Meissner, acesta este atitudinea și referința uh, referința clasică legată de actele delegate. Repet că nu este vorba de un text politic, este vorba de un text tehnic, deci nu putem include toate aspectele aici și am încercat oricum să țin uh, seama de toate îngrijorările exprimate cu toate acestea, cred că într-un uh, asemenea text nu ar trebui să includem uh, evoluții politice care au loc în alte uh, domenii și mă refer aici la schema de comercializare a emisiilor și așa mai departe. În ceea ce privește domnul Van Dalen și amendamentul amintit de dânsul numărul 17, cred, cred că este vorba de încercarea de a evita uh, suprapuneri cu alte domenii politice. S-a spus că ar trebui să găsim o cale de uh, mijloc. Versii vor înainta un amendament și vom discuta acest lucru. Eu nu sunt convins foarte tare de cele susținute de ei, însă sunt dispus să, dis- să discutăm pe marginea acestei teme. Dominic ne-a prezentat cât de complicată este situația din punct de vedere buget- bugetar. Pe de altă parte, în Consiliu există anumite țări care își doresc o redistribuire a, a mijloacelor, însă va trebui să vedem exact care va situa- situația. Mulțumesc și domnului uh, Kun pentru contribuția dânsului. Domnul președinte, termenul uh, de depunere a amendamentelor este 17 martie, votul în comisie în aprilie și plenara în iunie. Și repet, termenul de depunere a amendamentelor este 17 martie. Mulțumesc, domnule Cumuțacos. Acum trecem la avizul referitor la omologarea pieței pentru vehicule cu două sau trei roți. Domnul Zile este expertul comisului noastre. Aveți cuvântul. Uh, well, preparation for this report, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Zile, vă rog, o clipă. Dragi colegi, vă rog să faceți liniște. Please. Thank you. Mr. Zila. Yeah. Uh, because we always use the English language during pentru că utilizăm întotdeauna engleza la pregătirea acestui raport și la întâlnirea pe care o avem cu grupurile de interes. Uh, sper să mă descurc să vă explic în engleză uh, toate dificultățile acestui proiect. Comisia propune face o propunere pentru vehiculele din categoria L. E vorba de biciclete electrice, motorete, vehicule de tip quad, mini-automobile. Scopul acestei propuneri este acela de a simplifica cadrul legal actual, să stabilească noi cerințe tehnice și administrative, să reducă nivelul emisiilor și să crească siguranța și monitorizarea pieței. Pentru comisia noastră, lucrul cel mai important din punctul meu de vedere este această problemă a siguranței rutiere la Comisia de Transporturi, pentru că noi suntem comisia responsabilă nu suntem comisia responsabilă, comisia responsabilă este IMCO și dacă vedem de asemenea datele statistice de care dispunem, vedem uh, câți utilizatori de motociclete și motorete mor, e vorba de 6.000 de persoane în fiecare an pe drumurile europene. Și dacă facem calculele și analizăm uh, și mai profund aceste date, putem vedea că din că 16% din numărul total de morți pe drumurile europene sunt reprezentate de acest grup și ei reprezintă doar 2% din totalul de kilometri parcurși, de fapt. Este deci un grup de risc foarte înalt. Iată de ce principalele amendamente se referă la extinderea nevoii de a impune un sistem de frânare antiblocare obligatoriu. Și aceasta nu înseamnă neapărat un sistem de frânare uh, înaintat, ci un sistem de frânare antiblocare de tip ABS, pe care dorim să-l aplicăm și propunerea mea merge în acest sens pentru a completa propunerea Comisiei. Am înțeles foarte bine cât de grele au fost negocierile până acum, dar din partea Comisiei noastre dorim să avem o propunere foarte ambițioasă și aceasta are legătură cu categoriile de motociclete de la categoria L31-3A. E vorba de motociclete cu viteze de până la 120 de km pe oră. Propunerea mea este aceea de a diferenția în cadrul acestei categorii viteza Uh, maximă și să cerem să se impună în mod obligatoriu sistemul de frânare obligatoriu acestora. Și uh, viteza limită ar trebui să fie aceea de 80 de km de oră pentru a impune acest sistem de frânare. De fapt, uh, multe dintre motociclete merg cu peste 80 de km pe oră, deci acestea trebuie să fie incluse pentru sistemul de frânare ABS obligatoriu. În felul acesta avem un fel de uh, subcategorizare obținută. Avem de asemenea motociclete cu 110 km pe oră și am dorit să diferențiem deci, acele categorii de motociclete care sunt utilizate doar de navetiști în general de motocicletele care sunt utilizate cu viteze ridicate. Pentru că până la urmă morții sunt uh, produși nu de capacitatea cilindrică, ci de viteza utilizată. În acest sens am propus amendamentul nostru. Dacă uh, vorbim și de sistemul de frânare și cât costă implementarea unui astfel de sistem pentru aceste motociclete, în mod normal acest sistem nu este foarte uh, aceste motociclete nu sunt foarte scumpe. Am primit câteva date din partea producătorilor, se vorbește de 100-200 de euro prețul uh, producătorilor până la 200-400 de euro pentru implementarea lor pe motociclete, prețul la vânzare. Însă, dacă analizăm dincolo de acest cost, vedem că el, sistemul de frânare este utilizat timp de 10 ani și dacă calculăm care ar fi uh, prețul pe 10 ani, vedem că este același cu prețul care uh, îl plătesc utilizatorii pentru creșterea prețului la combustibil în ultimii ani. Deci uh, este un argument pentru a susține această propunere a mea. Un al doilea element este includerea în domeniul de aplicare a vehiculelor pentru toate tipurile de, veren, de, de teren, de tip ATV. Acestea sunt numeroase pe drumurile europene. Se vorbește de 800.000 de astfel de vehicule și prezența lor pe drumurile europene este o problemă de siguranță rutieră pentru foarte multe state. Iată de ce cred că ele trebuie să dispună de niște standarde minime de securitate. Am propus niște standarde, în special pentru vehiculele de tip quad și mini-automobile, care nu au niciun fel de standarde de siguranță. Este o chestiune de viitor, dar cred că trebuie să ne gândim deja la ea, pentru că aceste vehicule sunt uh, mult mai vinorabile pentru cei care le conduc decât alte tipuri de... Și există încă două amendamente pentru propunerea Comisiei, și anume să introducem noi subcategorii pentru motocicletele de anduranță și de încercare, pentru că chiar dacă ele sunt utilizate în mod normal în uh, regim off-road, ele pot fi utilizate și pe drumurile obișnuite și de aceea trebuie să îndeplinească anumite condiții de siguranță. Referitor la cerințele de misii și calendarul, în general noi suntem de acord cu propunerea comisiei, care era una destul de echilibrată. Singurul lucru este acela de a aplica nivelul uh, Euro 4 pentru uh, motorete, care sunt cele mai contaminante în ziua de astăzi. Iată de ce propunerea mea ar fi aceea de a aplica categoria Euro 4 pentru aceste motorete cu trei ani mai devreme față de propunerea Comisiei, deci în anul 2014. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Zila. Vă mulțumesc, domnul Zila, domnul Higgins. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că sunt de acord cu toate cele spuse de domnul Zila. Ce a făcut dânsul a fost să pună la, să pună la un loc 14 rapoarte, 14 directive și cred că avem nevoie de o consolidare mai mare a textului dacă există mai multe uh, directive care se referă la bunuri produse, una se referă la siguranță, alta la emisii și așa mai departe, este bine să punem toate aceste lucruri la un singur loc. În al doilea um, rând, în ceea ce privește emisiile și siguranța, uh, siguranța rutieră și să ținutul seama de noile tehnologii. Uh, Apoi, supravegherea. Supravegherea este foarte importantă din punctul de vedere al faptului de a ne asigura că nu, nu importăm în Uniunea Europeană vehicule care se află sub standardele noastre și nu respectă standardele pe care noi le-am impus producătorilor noștri. Trebuie să rezistăm, cred că, presiunii exercitate de către producători care au uh, un interes concret în uh, existența unor măsuri flexibile. După părerea uh, noastră, introducerea a frânelor ABS este necesară. Amendamentul 15. Cred că nici, uh, niciunul din amendamentele înaintate de PPE va, va modifica acest raport în mod uh, uh, esențial. Va trebui să colaborăm pentru a vedea cum putem ajunge la un rezultat bun până la votul final. Vă mulțumesc. Domnul Alcadrai. Vă mulțumesc, domnule președinte. Tocmai am fost informat că raportorul nostru din umbră, doamna Ines, nu poate fi astăzi aici. Așadar, eu voi spune câteva cuvinte referitoare la poziția noastră. Salutăm abordarea de a, de a simplifica această, această normă legislativă care vor simplifica procedurile pentru operatori de introducere pe piața acestor vehicule Cred că ar trebui să ne concentrăm asupra aspectelor legate de siguranță rutieră și să consolidăm um, siguranța um, motocicletelor și folos- celor care folosesc motociclete. În general, salutăm ideea de a incorpora sistemele de frână ABS în toate categoriile, însă poate ar fi bine dacă am avea mai multe informații despre cât de adecvat este introducerea acestui sistem la motociclete cu putere redusă. Salutăm de asemenea pornirea automată a farurilor la toate uh, tipurile, tipurile lucru, care, um, lucru care crește vizibilitatea acestora. Trebuie în plus să studiem mai mult propunerea de a crea noi cate- te- categorii pentru vehiculele pentru, tot, uh, pentru toate tipurile de teren, cum sunt uh, cele de anduranță. Și salutăm și ideea de a introduce pe viitor noi standarde, uh, standarde legate de testele de impact și de adaptarea inteligentă a vitezei. Și în final, cred că ar fi bine să ne gândim și la infrastructura atunci când uh, discutăm despre siguranța motocicletelor. După părerea mea, cred că este posibil să avem un aviz bun din partea Comisiei uh, pentru Transport și o să-l sprijin pe raportul din acest punct de vedere. Domnul Starks. Vă mulțumesc, domnule președinte. și noi suntem de părere că domnul raportor a, ne-a prezentat un text foarte bun. În mare avem aceleași uh, păreri. După părerea mea, este bine că amendamentul 2 se referă la politica referitoare la siguranța rutieră în general. Poate ar trebui să ne um, să atragem atenția și asupra aspectului legat de, de școală și alte elemente sunt importante, cum este infrastructura. Deoarece, din acest punct de vedere, motocicliștii sunt uh, supuși unor pericole speciale și poate aici noi vom înainta un uh, amendament. Nu este vorba până la urmă de siguranța motocicletei, ci și de pregătirea, școlirea celui care conduce motocicleta. În rest, suntem de acord cu raportul, uh, cu raportul prezentat. Eventual, anumite standarde ar putea, anumite aspecte ar putea fi introduse mai uh, repede în cele. Uh, în ceea ce privește lucrurile spuse de Said, Întrebarea se pune dacă și în cadrul motocicletelor putem introduce aceste sisteme de adaptare inteligentă a vitezei. Va trebui să vedem dacă este posibil acest lucru. Vă mulțumesc. Intervenție fără microfon. Doamna Lichtenberger. Aș dori să mă refer la un punct este vorba de această diferențiere între, între o motocicletă normală, o motocicletă uh, specială și categoriile care există între ele și motoretele care au o greutate sub 25 uh, de kg și au viteză sub 50 de km la oră. Dacă aplicăm unor proceduri uh, dacă aplicăm aceleași proceduri pentru aceste vehicule ca și pentru restul, vom avea o problemă, deoarece este o, o categorie care nu se conf- confruntă cu. Uh, este o categorie care nu se, nu se confruntă cu aceleași probleme ca și celelalte categorii. Eventual am putea să ne să ne gândim la excluderea acestor uh, categorii um, aceste motociclete care au pur și simplu un motor uh, electric. Trebuie să vedem exact care sunt uh, um, deosebirile, care este distanța parcursă cu asemenea vehicule. Și în timpul studiului meu, eu am mers cu o motoretă până în uh, Italia și m-am plimbat foarte mult prin Italia, 1600 de, de kilometri și un asemenea lucru nu ar fi capabil cu asemenea bicicletă care are un uh, motor electric. Deoarece un asemenea vehicul se folosește doar în, uh, în uh, zonele urbane. Deci există diferențe um, foarte mari și după părerea mea ar fi foarte bine să nu, să nu includem și, aceste, și această categorie, deoarece astfel am creat pur și simplu o sarcină administrativă imensă pentru această categorie de, de, de vehicul, lucru care nu reflectă aspectele legate de siguranță pentru această categorie. În ceea ce privește lumina farurilor aprinse în, timp, în timpul zilei, cred că și aici situația este diferită. În uh, Austria am efectuat un studiu care a demonstrat că acest lucru, aprinderea farurilor în timpul zilei nu aduce rezultatele corespunzătoare și că nu ajută foarte mult. Și deci ne împotrivim unei măsuri uh, uh, ieftine care costă energie și care, pe de altă parte, nu duce la rezultatele dorite. După părerea mea, toată această poveste cu farurile aprinse este o spirală care tot continuă. Am început cu uh, automobilele, apoi ajungem la motociclete și vom ajunge în situația în care uh, și pietonii trebuie să aibă farurile aprinse și copiii pentru a putea fi văzuți pe stradă. După părerea mea, este o idee lipsită de orice înțeles. Vă mulțumesc, până domnul președinte, și eu doresc să-l felicit pe raportor pentru, pentru acest uh, aviz doresc să mă refer la uh, biciclă și, bicicletă și motocicletă. După părerea mea, ar trebui să facem excepție pentru uh, biciclete. Nu știu dacă există asemenea biciclete în afara Olandei, eu doar acolo le-am văzut până acum. Cred că este vorba de o bicicletă pentru uh, leneș. Doamna Lichtenberg spune că există mai multe mountain bikes. Însă îl sprijin pe domnul uh, raportor la următorul uh, fapt. În momentul în care discutăm despre uh, motoretele, vedem că acestea sunt prezente, de exemplu, în Roma foarte mult. Și singurele măsuri de siguranță purtate de acești motorini sunt sandalele și șosetele. Și după părerea mea, asemenea motorete, ar trebui să aibă sisteme de frânare ABS și o să vă spun de ce. Știm că 20% din accidente în care sunt implicate aceste motorete ar putea fi evitate dacă acestea ar fi avut, dacă au sisteme de frânare ABS. Deci este până la urmă vorba de siguranța rutieră aici. Domnul uh, raportor a atras foarte bine atenția asupra care sunt costurile și răspunsul meu uh, ar fi următorul. Care este prețul vieții? După părerea mea, motoretele, scuterele sau cum se mai numesc, deci aceste motociclete care au, o, au performanță reduse ar trebui să aibă să aibă sisteme de frânare ABS. În ceea ce privește aprinderea farurilor în timpul zilei. Cei, cei cu care am uh, discutat, motocicliștii cu care am uh, discutat, se opun uh, aprinderii farurilor de către autotur- autoturisme pentru ca uh, motocicliștii, dacă își aprind farurile, să fie mai vizibili, pentru că dacă toată lumea are farurile aprinse, nu mai poți să faci această diferențiere. Uh, Și știm, cu toții cunoaștem acest exemplu uh, referitor la motocicliști uh, nebuni. În uh, zona de unde vin eu, de unde vin eu există un, un drum prin munți care este foarte cunoscut pentru victimele făcute printre motocicliști. Ma- de cele mai multe ori, uh, în accidentele, accidentele în care sunt uh, în care participă motocicliști nu sunt cauzate din vina motocicliștilor. Și în cele din urmă, Eva, știu că te îngrijorează faptul că pietonii trebuie să poarte uh, faruri, lanterne, știu că în anumite zone retrase acest lucru ar fi foarte, ar fi foarte bun. Este foarte păcat că Michael nu este prezent, însă, după părerea mea, ar fi foarte bine ca bicicliștii să poarte asemenea la lanternă, deoarece există foarte mulți bicicliști care nu au faruri, nu au faruri pe biciclete. Sunt foarte, chiar foarte, foarte mulți și uh, apoi ei nu mai înțeleg de ce nu-i vede nimeni în uh, toiul nopții. Uh, deci oamenii sunt foarte importanți din acest punct de vedere. Putem să avem cea mai bună legislație din lume, însă dacă un idiot se urcă pe o motocicletă, va muri până la urmă. Deci, în acest raport sunt lucruri foarte, sunt foarte multe lucruri bune și sprijin linia pe care ai uh, dat-o și sprijin uh, în, îndeosebi ideea cu introducerea sistemelor de, de frânare ABS pe motocicletele cu performanță redusă. În numele Comisiei, domnul Grilan? Dacă v-am pronunțat numele greșit, îmi cer scuze, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Good morning. Good... Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor. Nu știu dacă mai este încă dimineața, dar mă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi oferiți această ocazie și pentru că vă pot prezenta câteva documente și contextul acestei propuneri pe care o aveți în fața dumneavoastră. În primul rând am vrea să mulțumim raportorului, domnului Zile, pentru că există mai multe amendamente potențiale care au fost uh, prezentate și pe care eventual le-am putea susține. Și există de asemenea un element pe care l-ați menționat, propunerea fiind aceea de a modifica uh, sistemul de frânare antiblocare pentru motocicletele cu performanță scăzută, acele motociclete în categoria L3E A1 și Aici propunerea este ca viteza să fie cea care diferențiază subcategoriile. Studiile de impact pe care le-am făcut noi reprezintă o justificare pentru multe dintre elementele pe care le-am propus și am analizat și diversi parametri care ar putea fi utilizați pentru a face această clasificare. Și viteza acestor vehicule, într-adevăr, este ușor de măsurați, dar pe de altă parte este foarte greu să se diferențieze în cadrul subcategoriilor motocicletelor cu performanță scăzută, motocicletele care merg cu viteză de peste 80 sau sub 80 de km de oră. Există multe elemente de design diferit la acestea, deci până la urmă, analizând toate elementele, am ajuns la un criteriu comun între directiva permisului de conducere și propunerea noastră de subcategorizare a acestor vehicule. Există subcategoria A1, A2 și A3 pentru aceste motociclete și acestea corespund directivei permisului de conducere. Deci aceasta înseamnă că dacă ai un permis de conducere pentru motociclete A1, atunci producătorul trebuie să facă, să producă un astfel de vehicul și în felul acesta există o coerență între cele două legislații. Aceste vehicule care ar putea fi echipate cu sisteme de frânare antiblocare la categoria A1, dar toate cele care depășesc 25 de centimetri cub capacitate cilindrică pot fi trecute la celălalt sistem. Obiectivele noastre sunt mai multe pentru această propunere. În special există obiectivul de simplificare, de asemenea îndeplinirea aspectelor de siguranță rutieră și de respect al mediului și a, includerea elementelor de piață. Propunerea este una care găsește un punct de echilibru între propunerile noastre. Bineînțeles, există și un studiu de impact asupra costurilor la nivelul producătorilor și dacă analizați propunerea noastră, aceasta a încercat să fie cât de cât rezonabilă. Un lucru pe care trebuie să-l evaluați atunci când uh, analizați posibilitatea de a face această subcategorizare aș vrea să fac uh, și un alt comentariu în legătură cu bicicletele electrice, pentru că ceea ce propunem noi aici este în conformitate cu situația actuală, și anume există multe biciclete care sunt excluse din legislația de omologare tip. Deci aici nu există o modificare. Există însă și biciclete puternice care sunt incluse în această propunere și prin propunerea noastră încercăm să clarificăm tocmai faptul că aceste biciclete cu capacitate ridicată sunt cele vizate și există o propunere din partea industriei de a crește această putere cu de 16 ori pentru a vedea care sunt cerințele tehnice specifice pentru acestea. Iată comentariile pe care vreau să le fac și asupra cărora vreau să vă atrag atenția. Înainte de a vă da cuvântul, dacă îmi permiteți, în calitate de președinte, cred că 125 de centimetri cub este prea mult pentru această capacitate. Cred că și cele care sunt cu 49 de centimetri cub ar trebui să aibă aceste sisteme de frânare antiblocare. Pentru că aceasta nu face decât să ucidă oameni pe drumurile noastre. Deci 125 capacitate cilindrică este foarte mare și indiferent care sunt studiile de impact pe care vă bazați, pur și simplu cred că e o prostie. Robert, te rog, dacă vrei să mai faci comentarii. Mulțumesc, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au intervenit în această dezbatere. Vom avea o întâlnire a raportorilor din umbră săptămâna viitoare pentru a vorbi despre soluții. Însă, în principiu, sunt mulțumit de faptul că de susținerea pe care mi-ați acordat-o. Bineînțeles că împreună cu Comisia și cu expertiza Comisiei vom încerca să ajungem la criteriile cele mai bune, însă așa cum a spus și președintele, și eu sunt oarecum îndoit asupra ceea ce putem să facem, pentru că se punea propunerea noastră. Noi considerăm că această limită de viteză era una dintre soluțiile cele mai bune, dar ne vom gândi și la alte posibilități. În ceea ce privește aprinderea automată a farurilor și iluminarea diurnă, bineînțeles că la mașină acest lucru este deja fezabil. Și de ce să nu cerem atunci și pentru motociclete același lucru? Cred că din uh, experiențele pe care le-am avut în uh, țara mea, în țările nordice, acest lucru a fost uh, introdus de foarte mult timp. Este obligatoriu mm, tot, pe tot parcursul anului, nu doar iarna sau în anumite anotimpuri. Și aceasta îmbunătățește situația. Și în multe țări, între zi și noapte, există o perioadă periculoasă care este importantă din punctul nostru de vedere și chiar și pentru, pentru trecători, pentru cei care merg perpedes, e nevoie de o anumită iluminare pentru a fi văzuți pe drumuri sau dacă merg pe lângă drumuri. Intervenție din sală fără microfon, din păcate. Nu, vorbim aici, spune raportorul, despre noi posibilități uh, pentru a avea o vizibilitate mai bună. Președintele, problema cu bicicliștii este că um, nu există o lege care să impună aceste lucruri. Jimmy, te rog. Într-adevăr, am văzut care este experiența din Austria și pot să vă spun că în Canada, de când s-a introdus acest lucru, accidentele au scăzut cu 25%. Și acest sistem este obligatoriu și ar trebui să fie obligatoriu și în Uniunea Europeană. Cred că ar trebui să fie un standard, indiferent că e vorba de motocicletă, bicicletă sau mașină. Aceasta este părerea mea. Vreau și eu să intervin la această dezbatere. Depinde foarte mult de regiunea unde se implementează acest lucru. De exemplu, în țările din zona Mediteranei sau în țările din sudul Europei, unde um, ziua este mai lungă, nu ajută atât de mult. Există țări unde intervine problema ceței. Acolo este mai important. Și un alt comentariu pe care vreau să vi-l vi-l spun. Până la urmă vom ajunge să impunem uh, trecătorilor să-și pună căști, să-și pună o adevărată armură pentru a fi siguri pe drumuri. Dacă ajungem la astfel de soluții, atunci tocmai așa ceva nu vreau să se întâmple, pentru că aceasta nu, nu înseamnă decât o lipsă de respect față de aceștia, față de utilizatorii cei mai vulnerabili din sistemul de transport. Pentru că dacă trebuie să ai o adevărată armură în jurul tău, metalică, e o soluție de-a dreptul absurdă. Președintele, nu cred că nimeni a făcut o astfel de sugestie. Dar câteodată, dacă mergi în uh, zonele rurale și nu există o iluminare stradală corespunzătoare, e nevoie ca trecătorii să-și pună uh, o lumină și tocmai pentru a-și asigura siguranța. Pentru că, într-adevăr, ne așteptăm ca aceștia să fie protejați de ceilalți utilizatori ai drumurilor, însă și ei au o responsabilitate să fie văzuți, să fie vizibili față de ceilalți utilizatori. Mulțumesc pentru această dezbatere. Termenul pentru amendamente 20 martie. Votul va avea loc la comisie în mai. Mulțumesc, mulțumesc, Robert. Ajungem în felul acesta la sfârșitul ședinței noastre de dimineață. Ne vom reîntoarce aici la orele 15 pentru schimbul de opinii cu prietenul nostru bun, domnul Iazembovski. La revedere!